jeszcze troszkę czasu nam potrzebna, potrzeba na omówienie spraw formalnych, nim przejdziemy. Bună ziua! Câteva chestiuni practice la început și apoi uh, vedem ce facem cu ordinea noastră de zi. Mm, nimeni nu se opune ordinii de zi, o putem uh, adopta. În primul rând vreau să vă urez bun venit tuturora, tuturor celor prezenți, deputați, coordonatori, invitați, reprezentanței Comisiei Executive. Destul de numeroși astăzi. Pot să vă spun că suntem difuzați pe internet. De asemenea, o echipă uh, de realizează un film este prezentă aici la invitația domnului Hausling și domnul Iar, la rândul său, are invitați. Avem interpretare în 16 limbi. Nu avem uh, cehă, daneză, grecă, gaelică, letonă, um, malteză și suedeză. Asta este. Acum, pozițiile asumate în contextul uh, PAC, plan strategic. Apoi vom discuta textul despre organizarea comunei a pieței și apoi regulamentul orizontal și cel de modificare. Deci, în general, vom discuta astăzi la început uh, despre politica agricolă comună și despre reforma care este preconizată în acest domeniu pentru următoarea perioadă de programare. Apoi vom, uh, pot să vă spun că vom și vota raportul și amendamentele respective în următoarele săptămâni. Raportorul, raportorii din umbră, echipele lor respective s-au străduit, astfel încât totul să fie gata la timp. S-au depus, bineînțeles, o serie de amendamente. Nu o să intru în detalii. Doamna Erans Garcia uh, a fost direct implicată. Um, ce s-a întâmplat cu amendamentele? Amendamentele de compromis sau ținut deja 35 de întâlniri tehnice, încă 5 vor fi organizate în continuare, 17 Uh, întâlniri cu raportorii din umbră, încă două care vor uh, sosi în curând și domnul Andriu vă va spune ce și cum în legătură cu amendamentele din regulamentul uh, său. Diverse comisii de asemenea au depus amendamente în nume propriu, cum ar fi control bugetar, regii, DV sau ENVI. De asemenea, aș dori ca raportorii să nu depășească 5 minute fiecare în intervențiile lor respective. Da, poate că vi se pare că vă grăbesc, dar totuși uh, sper să vă străduiți. Eu nu voi fi însă extrem de strict, bineînțeles că raportorii sunt uh, principali interesați. Vă urez bun venit tuturor și dau cuvântul în primul rând doamnei uh, raportor, doamna Eranz García. Muchas gracias, eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Sikierski. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a vă explica astăzi cum avansează munca pe aceste trei documente care reprezintă reforma politicii agricole comune. În ceea ce privește documentul de planificare strategică, înainte să uit, vreau să vă spun mai întâi că vreau să mulțumesc, să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, raportorilor uh, pentru celelalte două documente, echipelor, grupurilor politice, secretariatului, pentru că datorită muncii depuse de toată lumea am reușit să elaborăm într-un răstimp record o uh, o, o, un text deosebit de important. Am început să lucrăm uh, de Crăciun. Am reușit să redactăm 23 de amendamente de compromis din cele 5450 de amendamente ce au fost înaintate. După cum ați spus, într-adevăr am avut o serie întreagă de întâlniri, 35 ședințe tehnice, 15 uh, deja au fost prevăzute, mai avem încă una prevăzută diseară și Mm, a mai rămas încă una care trebuie organizată. E adevărat că ne-a presat timpul, am lucrat contra timp, dar asta nu înseamnă că nu am lucrat în mod consistent. Am reușit să trecem în revistă toate documentele, iar la nivel tehnic, aspectele tehnice sunt aproape terminate. Au mai rămas de rezolvat anumite lucruri, și anume decizii referitoare la cifre. Cifre care trebuie să țină seama de toate îngrijorările exprimate de deputați îngrijorările exprimate de agricultori, de crescători de animale din Uniunea Europeană. Trebuie să finalizăm și să vedem care parte din această sumă vrem să fie utilizată drept uh, un venit pentru durabilitate. Trebuie de asemenea să vedem care sunt sumele pe care vrem să le utilizăm pentru ecoscheme. Și cred că pe aceste puncte, atât primul cât și al doilea, trebuie să dăm dovadă de realism. Realism. Și să ținem seama de asemenea de faptul că um, colegii noștri care au votat avizul uh, în Comisia pentru Mediu au exprimat o poziție destul de extremă. Trebuie să ținem seama de faptul că statele membre care utilizează parte din bugetul național pentru plăți importante, cum ar fi plățile cuplate, nu uitați că părțile cuplate reprezintă un volum deosebit de important pentru sectoare care sunt delicate, sensibile și care traversează niște vremuri dificile. Vreau să vă amintesc că recent am adoptat un raport din proprie inițiativă referitor la sectorul ovinelor și caprinelor. Știm care este situația situația. Iată unul din acele sectoare care trebuie să fie luat în considerare. Și există state membre, de asemenea, care au și o rată de distribuire a acestor sume destul de ridicată. Deci trebuie să fim realiști în ceea ce privește cifrele. Și în acest sens, în continuare, mai avem încă două ședințe tehnice care vor fi organizate. Una astăzi, una mâine. De asemenea, un alt aspect important care îngrijorează multe din statele membre este acel cap in, pe care vrem să îl organizăm în mod realist și care să fie realizabil de către statele membre. Trebuie să ne punem de acord asupra transferurilor între diferitele, uh, diferiții piloni, din primul în al doilea și, de asemenea, să ne asigurăm că ajutorul pentru tinerii agricultori va fi exact așa cum am cerut-o noi și cum ne-au cerut-o, de asemenea, tinerii agricultori din Europa în reforma aceasta a politicii agricole comune. Și, în fond, Iată, acestea sunt deciziile politice finale și odată ce vom fi organizat aceste două ultime ședințe și reușim să ajungem la o poziție care să fie în măsură să fie susținută de marea parte a deputaților din Comisia noastră parlamentară, Comisia pentru Agricultură, atunci va trebui să vedem care mai sunt și pozițiile grupurilor politice și apoi vot. Vot care este prevăzut în data de 2 aprilie și care ne va permite să avem astfel un mesaj politic al diferitelor grupuri politice ale deputaților, în așa fel încât agricultorii și crescătorii și societatea agricolă europeană să își dea seama de sprijinul și um, acordat de către Comisia noastră parlamentară, de către deputați, către sectorul agricol și de creștere animalelor din Europa. Vreau să vă amintesc că cel mai important este să transmitem această idee și anume că politica agricolă comună este importantă pentru toți cetățenii europeni, de ce? Pentru că trebuie să continuăm să avem în continuare o politică care să ne ofere alimente de calitate la prețuri rezonabile pentru toți cetățenii. Și deci, deși nu sunt beneficiari direct de, de fonduri PAC, toți cetățenii vor fi afectați de această politică dacă o reușim, dacă reușim reforma în mod foarte pozitiv. Așa că am impresia că m-au mai rămas doar 20 de secunde, așa că vă mulțumesc tuturor pentru atenție și aștept comentariile dumneavoastră. jednak wysłuchamy wszystkich sprawozdań. Będziemy dyskutować. Eu propun să ascultăm pe toți raportorii și apoi discutăm împreună toate rapoartele. Uh, propun eu, pentru că sunt multe subiecte transversale, bineînțeles, îi dau cuvântul domnului Andrieu. Ma Oui, merci, monsieur le, le président. À mon tour... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să vorbesc un pic despre acest raport referitor la organizarea comună a piețelor. Am avut uh, peste 100 de amendamente depuse, ca și doamna Eran Garcia la raportul său. Și ne-am întâlnit uh, și finalizat uh, discuțiile la sfârșitul săptămânii trecute. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru angajamentul de care au, dova, au dat dovadă. Într-un timp uh, scurt am fost cu toții supuși acestei presiuni a timpului. Vreau să mulțumesc de asemenea secretariatului Comisiei noastre Agri, care s-a descurcat uh, foarte bine, ca de obicei. Mulțumesc și serviciului juridic, de altfel, care ne-a ajutat uh, niște puncte esențiale Mulțumesc și grupurilor politice, mai bine zis asistenților și uh, colaboratorilor, dar și echipei mele tehnice uh, aș, uh, i-aș mulțumi din partea grupului meu politic, care au făcut o treabă excepțională. Ne-am întâlnit de 11 ori în reuniuni tehnice și de asemenea ne-am întâlnit în șapte întâlniri cu raportori din umbră care ne-au dus până la urmă Uh, la mai multe amendamente de compromis în care am reușit să acoperim uh, cel puțin 600 de amendamente în condițiile în care 200 de amendamente n-au fost acoperite. Uh, vreau să vă spun că am redus practic astfel foarte mult complexitatea votului și trebuie spus că metoda de lucru Omnibus ne-a ajutat în uh, acest uh, proces. E adevărat acest lucru. Însă a trebuit să preluăm toate amendamentele colegilor, ansamblul acestora și mulțumesc de fapt colegilor pentru că astfel cu aceste amendamente au completat, au consolidat o serie întreagă uh, dintre aspectele din raportul meu care bineînțeles, părășe de la baza furnizată de propunerea Comisiei. Într-adevăr, sunt lucruri care au fost consolidate și, și votul va permite consfințirea acestor lucruri. Dintre cele 60 de amendamente de compromis, doar 15 vizează propunerea Comisiei. Restul se referă la aspecte legate de legislația în vigoare în prezent, fie pentru îmbunătățirea ei, pentru completarea ei, mai ales când vine vorba de reglementarea piețelor agricole, precum și de consolidarea poziției și ponderii uh, fermierilor în cadrul filierelor. Trebuie spus că avem o adevărată plusvaloare când vine vorba de organizarea comună a pieței în domeniul viticol, e vorba și de rezervele de cuvă, pe de o parte, acolo am avut un amendament care a venit din partea raportorului și tot aici va apărea un amendament uh, de compromis propus uh, de la, cu preluarea unei idei de la verzi, dar ceva foarte interesant legat de aceste, acești, uh, acest tip de, de struguri. De asemenea, indicația de origine, etichetarea, amendamentele respective sunt cuprinse în pachet. Nu intru în detalii, dar m-aș referi de pildă la organizarea producătorilor în organizații de producători cu caracter deci, profesional, care permite acestor organizații profesionale și interprofesionale să joace un rol și mai mare când vine vorba de gestionarea sectorului. Al treilea grup de amendamente, dar nu și cele mai puțin importante, se leagă la transparență și la măsurile excepționale de uh, excepționale de piață, aici venim cu un compromis destul de interesant care uh, are rolul său în ce privește organizarea a piețelor. Apoi am avut și alte amendamente de ordin uh, tehnic și apoi uh, mă refer și la regulamentul privind zonele ultraperiferice, dar și cele din Marea Egee, acolo noi ne îndepărtăm de poziția Comisiei cu un buget redus, ci din potrivă dorim să, să acordăm acestor regiuni mai sus menționate și insule din Marea Egee un statut aparte cu finanțări uh, pe măsură. Vă mulțumesc foarte mult, în orice caz, cred că am ajuns la un raport uh, bun de înaltă ținută, care a putut să se construiască pe trei axe principale, problema viticolă, organizațiile profesionale și interprofesionale și, în sfârșit, gestionarea crizelor, instrumente respective. Eh, toate acestea ne duc la eh, o adevărată plusvaloare în acest eh, domeniu. Acum, raportul este pe masă, este în discuție rămâne de văzut ce veți face cu el aici, în discuția noastră, mai apoi la vot, în, la, la plenară și, în orice caz, mulțumită conlucrării cu ceilalți raportori Eh, putem spune astăzi că facem progrese adevărate când vine vorba de organizarea filierelor noastre de producție agricole. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule Andriu. Acum o să vedem eh, ce ne spune și doamna Müller, ultima raportoare. Vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mă bucur foarte mult că vă pot anunța astăzi în legătură cu progresele instituții mai transparente și o administrație simplificată. Acestea sunt punctele importante în regulamentul oral. Până acum ne-am întâlnit de 13 ori la reuniuni tehnice, de 5 ori cu raportorii din umbră și pot să vă spun că a fost o bună colaborare între colegi, ne-am orientat foarte mult pentru rezultate. Avem peste 800 de amendamente și până acum am ajuns la 15 amendamente de compromis care au fost votate care acoperă cele 800 de amendamente. Avem amendamente de compromis pe articole și au fost apoi, au fost apoi votate de colegii mei acele articole care au de-a face cu sistemul de, care nu au de-a face cu sistemul de performanță și nici în ceea ce privește criteriile de raportare. 16 compromise care acoperă celelalte 330 de amendamente sunt încă acum în discuție. Uh, Așa că cred că votul nu va dura atât de mult pe acest regulament, maxim o oră și jumătate. Principiul în amendamentele de compromis a fost pentru noi, pentru mine, să ne axăm pe chestiunile hotărătoare și apoi să lucrăm în linii mari pe întregul ansamblu. Întrebările cheie sunt încă prezente, cine din administrație, ce autorizație e responsabilă pentru ce și ce fel de sarcini trebuie să îi revină conform simplificării. Apoi care vor fi viitoarele cerințe de raportare pentru statele membre spre comisie și ce fel de criterii trebuie să fie îndeplinite pe viitor aici. Și acum încă ceva despre administrație, despre governments, articolele de la 8 la 12. Aici există o structură mai clară în sistemul administrativ prin intermediul amendamentelor de compromis. Și ne-am hotărât ca împreună cu doamna Heranz, articolul 110, autoritatea de uh, administrare și 111 să rămână în planurile strategice. Cred că e mai bine așa, locul lor e mai bun aici. Apoi, celelalte puncte, pe, punctele următoare sunt încă critice din punctul meu de vedere. O autoevaluare a sistemului prin organismul de certificare. Aici noi considerăm că, cu toate acestea, și pe viitor Comisia ar trebui să aibă posibilitatea, în cazuri motivate, să poată poată să facă controle la fața locului, articolul 40 și 47. Și aici am lucrat îndeaproape. Și chestiunea importantă care reiese de aici are de-a face cu această propunere de compromis cu articolul 100 21 din planurile strategice se vorbește de această legătură făcută cu regulamentul orizontal. Așa că pe această bază trebuie să continuăm munca. Într-adevăr, e un domeniu foarte mare, performanță și control. De articolele 38 la 52. Sistemul actual se bazează pe respectarea regulilor, compliance, viitorul sistem, conform propunerii, se va axa pe performanță, performance. Înseamnă că pe viitor agricultorii nu vor mai avea de-a face cu atât de multe reguli detaliate să fie legați de acestea, ci statele membre sunt cele care vor trebui să dovedească performanța. E o schimbare mare de la un sistem la celălalt și eu consider că e un pas important, un pas în direcția corectă. Noi ne dorim să existe această performanță, însă ne întrebăm până la urmă cum se poate atinge cel mai bine această performanță și cum poate fi ea și controlată apoi. Aici, din perspectiva mea, mai avem nevoie de o perioadă de tranziție obligatorie pentru statele membre, benevolă pentru agricultori pe domeniul condiționalității. Aici trebuie să avem o viziune de viitor. Trebuie să trecem cu vechea ecologizare mai mult spre aceste scheme ecologice. Sunt lucruri care sunt încă în discuție. Ce a fost foarte important pentru mine? Am avut o dezbatere foarte lungă legată de rezerva pentru crize. Au existat mai mult de 50 de amendamente depuse pe acest subiect cu cerințe foarte diferite, mai mulți bani în afara CFM-ului, în interiorul CFM-ului, în afara bugetului PAC, în interiorul bugetului PAC, pe timpurile în care vor exista crize, ar fi foarte important ca în, în bugetul PAC să rămână această rezervă de criză. Propunerea mea a fost ca această rezervă să fie specială pentru criză. A fost un lucru pe care l-am discutat îndelung și acum am ajuns la un consens, la pentru a ajunge la un compromis și am fost de acord să poată să fie incluse și intervențiile pe piață. Da, văd că Martin Heusling se uită spre mine, da, și Michel Danten este cel care s-a implicat, mi-a fost greu ca liberal să găsesc aici o linie comună. Însă, în ceea ce privește rezerva de criză, acum aceasta va fi o rezervă de, pentru crize în agricultură, acesta va fi titlul și măsurile de stabilizare pentru piață sunt și ele incluse. Vom începe cu un buget de 400 de milioane, în afară de ceea ce există pentru fondul de garanție și fondul de dezvoltare rurală, rurală dar tot sub bugetul PAC. Astfel, astfel am reușit să ajungem la un astfel de compromis și apoi să vedem dacă va fi potențial de a crește această sumă cu 1,5 miliarde, atunci ar fi foarte bine. Cât despre reuniunile care mai urmează în această săptămână, ne dorim să avem această linie comună cu articolul 121 Obiectivul meu a fost și e în continuare să avem un text legislativ bun pentru agricultură, un text care să asigură cea, cel mai mare grad de transparență și în administrație și să existe un proces clar de luare a deciziilor. Și vă mulțumesc pentru colaborarea foarte bună din ultimele săptămâni și luni. Dziękuję pani poseł. W międzyczasie chcę przywitać gości na zaproszenie pana Vreau să îi întâmpin aici pe invitații noștri, de fapt invitații domnului Linz Norbert. Ei vin din circunscripția sa electorală, mai ales din regiunea Ulm. Bun venit! Ne bucurăm foarte mult de prezența dumneavoastră aici și puteți să participați la această discuție cu noi, împreună cu, deci, cu deputații. Pentru început, cred că cel mai logic ar fi să dăm uh, cuvântul raportorilor din umbră și începem cu doamna Neuchel, vă rog. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru discuție, le mulțumesc colegilor mei, raportor, raportor din umbră și raportoarei. Pentru a începe, ceva de principiu. Pacul trebuie și e neapărat ca pe viitor să facă mai multe, pentru că am văzut cum merg lucrurile când există o concentrare în agricultură în Europa, când vedem că 20% dintre agricultori au 80% din bani. Există aceste lucruri, ele sunt reale și nu mai pot fi contestate. E clar că e nevoie de o schimbare a sistemului. Lucrurile trebuie să fie schimbate astfel încât să, să inversăm această tendință. Eu nu am vrut să fiu împotriva propunerii făcute de comisie încă de la la început, ci am vrut să putem vedea foarte clar unde există diferențe, unde există politici diferite și nu o politică agricolă comună. Și până la urmă, care e rezultatul? Rezultatul e cel la care putem ajunge prin o nouă politică agricolă comună. Flexibilitate mai multă, da, adevărat, dar și un dar. Flexibilitatea e totdeauna legată de reguli foarte clare și mecanisme de control foarte clare. Doar astfel poate să funcționeze flexibilitatea în PAC. Curtea de conturi a spus pe bună dreptate că propunerea Comisiei nu are suficiente reguli clare și ușor de măsurat și nici mecanisme de control foarte clare în această propunere. E un lucru important și trebuie să-l tot subliniem. Cum arată cadrul de control în Comisia Europeană? Ce se întâmplă acum și cine urmează să preia acest control? Ceea ce se va întâmpla pe teren nu se va mai putea face un control foarte bun pe viitor. Un lucru care e important. Controlul e foarte important pentru sistem, astfel încât să poată fi bine cheltuiți banii publici pentru obiective publice. Da, avem, am discutat despre peste 100 de amendamente de compromis, însă niciunul dintre acestea nu conține ceea ce ne era foarte clar nouă de la început. P- Până la urmă de acord vom fi abia la sfârșit. Ne spuneți că da, pe aspectele tehnice am reușit să ne apropiem unii de ceilalți, aveți dreptate. Însă pe de cealaltă parte, punctele importante, cum ar fi cifrele, cum sunt acestea stabilite, ce trebuie să apară prin primul, sub primul pilon, cum arată plățile cuplate, unde sunt aceste obligatorii, sunt obligatorii în toate statele membre sau nu, toate aceste elemente încă nu au fost clarificate. Cât timp aceste elemente nu sunt clarificate, nu există un adevărat compromis. Și pot să spun din partea S și D că până la urmă vom trage linie la final. Știu că a fost dificil, doamna raportor e una foarte simpatică, e o doamnă care într-adevăr dă dovadă de multă bunăvoință, e deschisă spre celelalte grupuri politice Însă vreau să spun încă o dată, aici rădăcinile sunt foarte adânci. Pornim de la raționamente foarte diferite. Doamna raportor luptă pentru aceste 60% pentru plățile directe din sistemul vechi, care trebuie să ajungă la agricultori. Pe de cealaltă parte există acele scheme ecologice care trebuie să intre în sistem. Nu știu până la urmă dacă la sfârșit vom reuși să găsim o linie comună. Ce e bine la negocieri, e bine într-adevăr că ne dorim cu toții să ne apropiem apropiem pozițiile unii de ceilalți și vreau să spun acest lucru, nu e nimeni care să fie împotriva acestei tendințe, însă mai avem aceste elemente importante. Mai avem două reuniuni ale raportorilor din umbră în această săptămână. Sper că vom reuși să ajungem la un consens, chiar dacă drumul nu mai e lung, încă mai există multe obstacole. Ja chciałbym poprosić ekspertów z Komisji Europejskiej. Mulțumim. Experții din partea Comisiei Europene, pe aceștia îi voi ruga să țină cont de cele spuse. 20% dintre agricultori au 80% din plăți. Acești 20% dintre agricultori au cam 70% din terenul agricol și producția agricolă depinde de suprafața agricolă. Eu înțeleg lucrurile în felul următor. Noi, fiecare hectar de teren trebuie să fie luat în considerare. Bineînțeles că există aici diferite efecte cu cât mai multă suprafață, cu atât mai multă producție și există și costurile fixe. Pe mine m-aș interesa, m-ar interesa dacă aveți uh, informații și cifre în legătură cu suprafețele și producția. Cum arată această legătură cu, cele do- cu cei 20% dintre agricultori? Bineînțeles că sunt implicat și emoțional aici, pentru că eu am crescut la o fermă mică, însă e clar că trebuie să avem și o perspectivă globală și trebuie să analizăm totul în profunzime, astfel încât agricultura europeană să facă față concurenței. Domnul Dante, vă rog. Vă mulțumesc domnule președinte. În poziție de raportor sau raportor din umbră, la asemenea discuție, trebuie să gândim într-un spirit de compromis. Și vreau să-i spun doamnei Müller că nu lui Michel Danten i-a făcut un cadou. Michel Danten n-a făcut decât să apere punctul de vedere al PP-ului pe parcursul negocierilor. Voi discuta despre aceste texte legislative așa cum au fost ele prezentate. În legătură cu primul text, aici salut munca importantă făcută de colega noastră, doamna Herans, chiar dacă pe moment regret faptul că ajutoarele cuplate nu rămân la nivelul la care fusese restabilite, pentru mine ar fi fost un element important, am spus deja acest fapt. Și apoi mai regret faptul că în ceea ce privește schemele ecologice, încă în discuție discuție nu am reușit să clarificăm ce e o schemă ecologică. Cred că există aici o confuzie care poate să rămână între măsurile de mediu și schemele ecologice și e un lucru care va afecta pacul. Poate că aceste scheme ecologice sunt cele care ne-ar putea ajuta să facem altceva în, în materie de mediu, să ajungem la o evoluție în sistem. Mai ne mai rămân. Ne mai rămâne ceva timp, așa că cred că mai putem să sperăm că putem face ceva. Cât despre regulamentul orizontal, vreau să-i mulțumesc raportoare. Într-adevăr, am colaborat foarte bine cu toții. Am continuat ceea ce se făcea în omnibus. Ne gândeam cum putem să completăm ceea ce există deja în diferite state membre. Au existat subiecte mult mai delicate, mai ales subiecte legate de vin, de exemplu, uh, și în ceea ce privește dezalcoolizarea pe de-o parte și apoi reintroducerea unor specii de viță sau a vitis brusca. cred că concluzia nu a fost cea care am crezut eu că va fi inițial. Însă am ascultat ce au avut de spus cei implicați din sector și cred că există anumite evoluții bune în ceea ce privește vinurile alcoolizate, cât despre faptul că sunt acum reintroduse varietăți interzise, cum ar fi vin, vin, vitis la, brus, la brusca, cred că aici e nevoie de o, să vedem ce se va întâmpla într-adevăr pe teren. Cred că textul colegului nostru, domnul Andriu, e un compromis bun. Apoi, schimbările climatice și în viticultură. E o, real, e o realitate la fel ca și în celelalte sectoare. Uh, Această specie, vinis la, la brusca, rezistă foarte bine la frig și nu la căldură. Cât despre ultimul raport, Regulamentul orizontal. Îi mulțumesc doamnei Müller. Într-adevăr, la ultima reuniune a raportorilor din umbră am reușit să progresăm în ceea ce privește ce va face Comisia cu pe perioadele de criză și în următoarea perioadă. Într-adevăr, am discutat între grupurile politice că e nevoie de o rezervă, o rezervă care să fie mai mare de 400 de milioane, dar va fi greu să negociem cu Consiliu pentru că știm ce își dorește Consiliul și să recupereze repede sumele neutilizate, așa că e o adevărată provocare care trebuie să-i facă față acum Parlamentul. Că despre restul regulamentului orizontal, mai ales ceea ce ține de performanță, de rezultate, de conformitate, aici mai avem multe de făcut, am avansat, dar mai avem multe de făcut, trebuie să ne gândim bine la ce înseamnă cuvintele, pentru că de multe ori aceleași cuvinte nu au același sens și apoi indicatorii, mai există și această chestiune în care nu avem suficientă claritate. Însă, dacă ne dorim să ajungem la obiectiv, trebuie să o facem împreună. La regulamentul privind planurile strategice am reușit să stabilim o anexă, o anexă importantă, să vedem ce pot să facă unii ceilalți, astfel încât să putem să menținem o adevărată politică agricolă comună, pentru că riscul e o renaționalizare a pacului. Și agricultura e un subiect foarte important în Europa, să nu uităm acest fapt. Vă mulțumim, domnul Heusling. Stimați colegi, stimate colege, avem această colaborare constructivă, însă de multe ori aceste puncte principale ale pacului, la aceste teme importante nu avem un răspuns comun. Raportul doamnei Garcia. Nu pot să spun decât că nu știu de unde vin aceste 131 de amendamente de compromis. Da, vă uitați la colegi, spuneți da, putem să ajungem la un compromis, dar de fapt suntem foarte divizați. Avem această schimbare de sistem. Ne propune Comisia o schimbare de sistem cu mai multă responsabilitate pentru statele membre. Putem să vedem totul cu ochi critici. Apoi, în propunere există atât de multe lacune încât nici nu știm de unde să începem. Ce înseamnă 40% măsuri pentru climă? Ce înseamnă acestea? Nu e clar. Fiecare poate să facă ce vrea dintre agricultori. O câmpie, că e o măsură Mm, ecologică. Nu putem spune că astfel avem o agricultură mai ecologică sau luptăm împotriva schimbărilor climatice. Nu sunt clare nici procentele pentru ecoscheme, ce sunt aceste scheme ecologice, trebuie să ne gândim, să se gândească statele membre. Nu putem să facem o asemenea reformă dacă statele membre sunt ele care trebuie să se gândească ce e o schemă ecologică. Suntem acum sub o mare presiune, există schimbările climatice, pierderi în biodiversitate, așa că e nevoie de o schimbare dar PP-ul încă apără plățile directe. Banii vin pentru fiecare hectar și apoi se formulează ce înseamnă ecologizare și așa mai departe. Până la urmă, lucrurile nu pot să stea așa. Vorbim despre plăți plate, știm foarte bine că aceste, că ce se va întâmpla cu plățile plate în statele membre. Și apoi facem o propunere prin care să nu poată renunța la această plafonare statele membre. Ne pierdem în Parlamentul European în detalii, nu discutăm chestiunile principiale, așa că la sfârșit nu trebuie să ne mire un rezultat divizat la vot, pentru că pe temele principale nu am reușit să ajungem la o poziție comună. ar trebui să ne fie foarte clar că nu avem răspunderi doar în ceea ce privește agricultorii. Trebuie să ținem cont și de mediu și de consumator și așa mai departe. Așa că lucrurile nu pot să stea așa. Doamna Garcia ne spunea că la Envy s-au luat niște decizii drastice. Noi am spus 30% dintre bani pentru schemele ecologice. Nu e ceva drastic. E nevoie de responsabilitate undeva. Și aici există acest comportament că trebuie să fie cât mai mulți bani pentru agricultori, însă nu acesta trebuie să fie obiectivul. Până la urmă trebuie să ne gândim, s-a schimbat ceva sau nu și aici trebuie să pun un mare semn de întrebare. Din punct de vedere al conținutului, s-a schimbat ceva, sunt prea multe lacune. Dacă mergem la trialog cu toate aceste lacune, până la urmă Parlamentul nu va câștiga nimic. Și statele membre au asemenea discuții, își doresc să își mențină bugetele cum arată, așa că așa cum arată ele acum, așa că nu s-a schimbat prea mult pe conținut. Așa că haideți să prelucrăm într-adevăr aceste propuneri și să mergem înainte cu faptul că trebuie să înțelegem că să știm că am făcut ceva pentru mediul înconjurător, pentru clima, am făcut ceva pentru firmele mici, pentru fermele mici, nu doar pentru cele mari. Pentru că e clar cine profită, ai multe hectare, ai mulți bani, ai mai puține ghinion. Lucrurile nu trebuie să, nu pot să rămână așa și pe viitor. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Loazo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că cu cât avansează ședințele, cu atâta reformă e mai sumbră. Nu avem niciun fel de măsură serioasă și noi continuăm aici să credem că putem să mergem până la capătul acestei proceduri cu această ciornă nemulțumitoare, avansăm așa fără să știm în ce direcție. Nici măcar nu știm care sunt creditele ce vor fi alocate PAC pentru următoarea perioadă de finanțare. Mi se pare incredibil, nu e serios. Eu cred că am uh, abordat lucrurile greșit și că acum trebuie să apărăm, înainte de toate, menținerea unui buget suficient, ceea ce încă nu este cazul. Asta ar trebui să fie miezul lucrărilor noastre, în așa fel încât Uh, în următoarea perioadă Comisia să poată pleca pe o bază de negociere uh, sănătoasă. Uh, doamna Müller, sistemul de guvernanță propus de comisie pe care noastră îl susțineți în, în raport este extrem de strict pentru statele membre și evident că va crea cu siguranță noi povere administrative, birocrație care se va repercuta, din păcate, asupra beneficiarului final. Dincolo de simplificare, care după părerea mea nu e chiar așa de evidentă, vă întreb, oare chiar credeți că sunteți în măsură să discutați despre acele nenumărate sancțiuni, controle, măsuri de supraveghere care vor apăsa asupra administrațiilor naționale? în timp ce în fond nu se va aduce niciun fel de garanție pentru sprijinul uh, din partea Uniunii Europene. Misiunea noastră oare n-ar fi mai degrabă să ne asigurăm că banii pentru PAC vor profita în mod simplu și eficient uh, tu, um, și vor fi în beneficiul tuturor agricultorilor. Ați spus de mai multe ori că vă doriți o PAC puternică și bine finanțată, dar din păcate nu prea am auzit uh, cum anume apărați aceste credite viitoare. Ne puteți lămuri pe un punct? În ce măsură sunteți uh, uh, susținută de partenerii dumneavoastră politici în ceea ce privește reutilizarea unei părți din bugetul PAC pentru alte priorități? Mulțumesc! Da, Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, la organizarea Comuna Pieților am lucrat într-un context foarte constructiv. Apoi, dacă vinul dezalcoolizat este un suc cu gust de struguri sau nu, până la urmă nu e cea mai importantă chestiune din politica agricolă comună sau dacă o, un soi de viță de, vi, de vie fără pesticide ar, care crește bine fără pesticide ar trebui să fie cultivat în continuare, cum e pietis la brusca. Eu aș spune că acestea sunt niște detalii. Întrebarea mea e pentru doamna Herenz Garcia. Doamnă, Dumneavoastră știți că peste 2000, în peste 2000 de orașe, vinerea trecută, elevi, studenți, studente au ieșit pe stradă pe, să protesteze în, în stradă pentru o adevărată politică climatică. Știți acest lucru? E adevărat că și agricultura e o problemă care afectează clima acum cu tot ceea ce se întâmplă cu dependența de pesticide, cu importul de soia de la de pe cealaltă jumătate a globului. Sunteți de părere că dumneavoastră, cu propunerea pe care ați făcut-o, agricultura e o parte a soluției, cu faptul că vor fi din nou captate misle de dioxid de carbon, că există acea agricultură durabilă care să facă bine mediul, că există, există multe puncte pentru agricultura ecologică. Credeți că în această direcție merge propunerea dumneavoastră? Aceasta este întrebarea mea. Mulțumesc. Flanagan, vă rog. Eh, thank you very much. Deci astfel încheiem, întrerupe oratorul. Mulțumesc. Scopul este ca toate aceste ședințe de raportori din umbră și ședințe tehnice era ca să obținem ceva, pentru că foarte mulți oameni în această comisie își doreau un rezultat, își doreau uh, Uh, deputații din partea PPE, din partea socialiștilor și democraților și din alte grupuri își doreau un rezultat și anume să ne îndepărtăm de sistemul istoric de plăți, așa cum era el organizat acum 25 de ani și să avem o nouă convergență de plină. Se pare că uh, Uh, nu toată lumea a obținut ceea ce aș dorea și m-aș fi gândit că toată lumea și-ar fi dorit să reprezinte zona rurală, o, fermierii, interesele lor, oam, interesele oamenilor care trăiesc în această zonă rurală și m-aș fi gândit că cea mai bună cale pentru a reprezenta aceste interese era să avem o convergență de plină în intern, cel puțin până în 2026 în propunerea inițială a comisiei uh, se vorbea doar de un prag de 75%, însă deputații, având în vedere că ei reprezintă oamenii, ar fi putut să schimbe acel prag. Însă se pare că a existat o rezistență masivă față de această idee. Atâta vreme cât eu voi fi în Parlament, să știți că am să mă lupt pentru o convergență de 100% și toți cei care doresc să facă acest lucru, veniți alături de mine. Timpul va demonstra felul în care vom uh, organiza Uniunea Europeană. Dacă nu organizăm bine, să știți că urmează alegerile. Oamenii din Uniunea Europeană sunt cei care până la urmă oferă aceste fonduri, așa că trebuie să beneficieze de ele. Uh, și a existat o sugestie, dacă nu mă șel din partea domnului președinte, s-ar putea să existe o situație într care marea majoritate a banilor ajunge la o mică minoritate de oameni. Și se pare că fermele cele mai mari sunt cele mai favorizate. Oamenii cei care beneficiază de plus trebuie să producă ceva și dacă nu, atunci uh, uh, de multe ori știm că se acordă câte 1000 de euro per hectar și dacă oamenii nu primesc aceste plăți, atunci până la urmă întregul model de business se va prăbuși. E un efect, e un efect, dar uh, nu trebuie să ne gândim doar la ceea ce se întâmplă atunci când produci șampanie. Uh, există așa unii care sunt mai favorizați și uh, alții care sunt mai defavorizați. Aici discutăm despre repartizare. Eu m-am uitat la plățile care se fac în țara mea și m-am uitat la faptul că mulți fermieri în medie primesc către 1000 de euro per hectar și produc mai puțin decât cei care primesc mai puțin bani per hectar. Iar fermierii cei mai eficienți, cei care produc cel mai mult Uh, și care fructifică fiecare euro din Uniunea Europeană per uh, unitate, per hectar, sunt cei care sunt sub medie, iar cei care au peste 100 de hectare, de fapt, produc, uh, au, uh, um, comparativ cu cei care primesc câte 1000 de euro la hectar, produc mult mai mult. Deci trebuie să ne uităm la fapte, la cifre, că ne uităm la ecoscheme. Am tot discutat despre ele și am tot discutat despre ele. Slavă Domnului! Acum trebuie să hotărâm ce vom face cu ele. Încă n-am hotărât. N-am hotărât nici măcar cum vor arăta. Am tot discutat în jurul problemei, ca și cum cineva vrea să facă o prăjitură prăjitura și până la urmă discută timp de 10 ani până la urmă ce să pună în prăjitura, ce ingrediente și până la urmă când o face nici măcar nu mai pune la cuptor. Uh, acum întrebarea <laughs> este, având în vedere că în situația asta ne aflăm, cum va arăta prăjitura noastră pe viitor? Acum o întrebare foarte clară. Să știți că eu n-am să susțin o decizie care până la urmă va favoriza anumiți fermieri comparativ cu alții. Și uh, să, ar trebui să ne punem întrebarea ce vom, va trebui să facem pe viitor. PPO-ul să-și aducă aminte, pentru că ei sunt cei care spun că își doresc un sistem echitabil de plăți. Ei bine, atenție! Să știți că eu uh, am, uh, voi fi foarte atent. Uitați-vă membrii PPE din Comisia de Control Bugetar cum au votat. Au votat împotrivă. Trebuie să știți asta. Dacă faceți asta acum, să știți că veți fi penalizați. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Iată un exemplu foarte uh, Uh, clar uh, imaginea aceasta cu prăjitura. Domnul Caputo. Președinte, anch'io. Mulțumesc, domnul președinte, și eu vreau să mulțumesc raportorilor uh, Heranz, Müller și lui uh, Eric Andrieu pentru tot ce au făcut și raportorilor din umbră, de altfel, într-un context foarte dificil de lucru, cu, schimburi, cu schimbări constante la calendar, cu diverse blocaje și relansări. Deci complicat aș uh, pleca de la dosarul cel mai avansat, între ghilimele, uh, cel legat de organizarea comună a pieței. Vreau să spun că Eric a făcut o treabă foarte bună pe acest dosar într-un uh, timp foarte scurt și am ajuns la niște compromise împreună, compromise împreună foarte bune. Și toată lumea uh, Uh, este încântată de ce s-a vorbit, uh, adică organizarea comună a pieței, problema viticolă și așa mai departe. Bineînțeles că mai complexă este problema celorlalte două rapo- rapoarte. Acolo mm, e vorba de condiții un pic mai dificile de lucru propunerea făcută de Comisie pentru modificarea sau reforma PAC uh, um, reprezintă o mică revoluție, în sensul că ne îndreptăm către un model bazat uh, pe uh, rezultate concrete și efective și mai puțin pe prevederile sau preconizările care erau făcute inițial. Astfel, Comisia nu mai are un control efectiv uh, asupra gestionării uh, resurselor PAC și mai mult uh, monitorizează țintele finale realizate de statele membre pe baza obiectivelor emise de către acestea inițial. Deci este o schimbare de paradigmă și asta preocupă pe mulți dintre colegi și chiar și în grupul meu politic există tot felul de poziții în acest sens. Trebuie să ne străduim să găsim o cale de mijloc. Adică, pe de-o parte, conformitate cu normele detaliatele emise de la nivelul Uniunii și, pe de altă parte, flexibilitate și o mai mare răspundere asumată de statele membre. Colegul uh, Ricardo Serao Sandus, ca și raportor din umbră pe regulamentul orizontal, a propus o acea anumită plasă de siguranță, safety net, adică comisia să intervină dacă sunt probleme, eșecuri chiar la nivel național în sistemele de gestiune și control, mai ales când vine vorba de uh, caracterul uh, regulat al cheltuielilor și stabilirea planurilor strategice naționale. Cred că asta ar putea să fie o bună cale de compromis pe care se poate lucra această plasă de siguranță, poate să răspundă principalelor noastre temeri la Comisia Agri. Adică, ideea este ca uh, fondurile europene să nu fie sacrificate deci pentru agricultură să nu fie asigurate, sacrificate în condițiile în care se fixează alte obiective. Eu aș dori să nu uh, respingem uh, în bloc ideea acestor propuneri uh, de reforma pacului. Din potrivă, trebuie să ne străduim să îmbunătățim uh, textul care ne-a fost furnizat cu texte de compromis și așa mai departe. Și eu cred că asta este în joc. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, are cuvântul domnul Erdos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să ating două dintre subiectele cele mai importante pentru mine. Și anume, Politica agricolă comună e într-o gestionare partajată, adică există domenii în care Comisia Europeană nu poate să aibă putere absolută, nu poate să hotărască ce agricultor primește plăți directe, ce nu, ce fel de cerințe trebuie să fie îndeplinite de aceștia. Aceasta este partea cea mai importantă din politica agricolă comună. Trebuie să facem o delimitare foarte clară între ceea ce poate să facă Comisia Europeană și ce nu poate să facă atunci când discutăm despre planurile strategice. Propunerea de compromis compromis rămâne la cele propuse inițial de Comisia Europeană, ceea ce pentru mine e inacceptabil. Ce părere aveți despre acest fapt, doamnă raportor? În al doilea rând, plățile cuplate. Acestea nu duc la o distorsionare a pieței. Această distorsionare a început atunci când a fost pus în pericol, exper, pus în pericol existența agricultorilor celor mai mici. Am... Cum, ce părere aveți despre plafonare și cele propuse acolo? Mulțumesc, doamna Catania. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos esittelijöille ja varjoille. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru munca depusă. Aici noi trebuie să dăm dovadă de curaj și de ambiție cu acest nou model prezentat de comisie. Trebuie ca fiecare stat membru să poată avea uh, încredere că va pune în aplicare în mod corect noua politică agricolă comună. În ceea ce privește condiționalitatea, nu trebuie să fim și mai stricți, ba din potrivă trebuie să avem ceva mai flexibil. Și ca să-i răspund colegului Hausling, atunci când vorbim despre ajutoarele oferite agricultorilor, tocmai ajutoarele acestea reprezintă cea mai bună metodă de a proteja mediul, pentru că agricultorii pot să investească în favoarea mediului. De asemenea, după părerea mea, mai bine e să ai o recoltă bună cu un impact redus asupra mediului. Deci mie mi se pare ceva absolut uh, justificat. Dar mai sunt și alte aspecte care pe noi ne îngrijorează, cum ar fi plafonarea ajutoarelor. Cel mai bine ar fi să avem un sistem facultativ, pentru că structurile și fermele sunt diferite de la un stat membru la altul și atunci în oferirea acestor ajutoare va trebui să ținem seama de cifre, de dimensiuni și de modul în care se calculează aceste plăți. Uh, aș avea o întrebare în acest sens. Oare a, a, plățile cuplate cu producția ar putea să fie excluse din plafonarea mm, plăților per total sau dacă indemnizațiile de compensare oare nu ar putea să fie excluse din calcul? Și încă ceva, investițiile în ceea ce privește sistemul de drenaj. Uh, sistemele acestea și investițiile uh, acestea sunt considerate drept interzise, ori drenarea solului mi se pare ceva absolut uh, indispensabil, mai ales în anumite regiuni din nordul Europei. Deci, orice investiție în aceste sisteme în continuare este una de actualitate pentru noi. Mulțumesc! Domnul Iar, mulțumesc. Două observații. Trebuie să vedem că Parlamentul, da, se află în campanie electorală, așa că nu e cel mai bun lucru să discutăm despre o reformă a PAC-ului, însă vom vedea ce se va întâmpla cu următorul Parlament. Poate ei vor lua deciziile acestea atât de importante. Bineînțeles că trebuie să facem ceva, agricultura nu face destule pentru schimbările climatice, de aceea eu sprijin propunerea făcută de Comisia Europeană. De aceea acest nou sistem care este propus e unul important, însă trebuie să ne gândim cât, câtă responsabilitate are de fapt agricultura în toate aceste schimbări care au loc în societate. Însă trebuie să vedem lucrurile și altfel. Statele membre și acum o schimbare de direcție. Până acum lucrurile au arătat uh, în felul următor. Existau programele, noi ne dorim ca acum să ne gândim, existau, când existau probleme, existau sancțiuni și așa mai departe. Acum există o adevărată schimbare de raționament prin ceea ce ni se propune. De aceea eu cred că e nevoie de o perioadă de tranziție foarte lungă, astfel încât totul să poată să funcționeze. 20% dintre ferme primesc 80% din sprijin. Da, am făcut ceva matematică, statistică și vreau să le spun colegilor, dacă dorim să fie schimbată această legătură, atunci trebuie să vedem la ce fel de, de uh, ferme ne adresăm, de ce dimensiune cei care au 50 de hectare, de exemplu, din Bavaria, să fie socotiți printre ce fermele mari. Așa că dacă vă doriți să avem niște cifre bune, atunci trebuie să ne gândim foarte bine la toate aspectele. Eu cred că propunerile făcute de raportoare e bună și în ceea ce privește plările plate, apoi ce să rămână pentru la latitudinea statelor membre, 50 de hectare pentru familii e bine, ce se întâmplă mai departe nu e foarte clar, de aceea e nevoie de marjă de manevră pentru statele membre. Schemele ecologice. Colegii știu, eu mi-aș dori foarte mult ca statele membre să aibă posibilitatea să transfere bani din pilorul 2 și pentru aceste scheme economice, ă, ecologice. E o dezbatere veche pe care o tot avem, dar programele acestea pot să funcționeze doar dacă sunt făcute pe mai mulți ani. E nevoie de o asemenea posibilitate și statele membre trebuie să aibă multă marjă de manevră în ceea ce privește alocarea banilor. Articolul 4. Aici trebuie să fim cu toții atenți. Sunt, în articolul 4 sunt multe lucruri care au de-a face cu agricultorii. Da, facem un sistem foarte mare, sistemul bazat pe performanță și așa mai departe și dar trebuie să nu uităm că agricultorul este în centrul intereselor noastre. Ne doream să nu mai existe atât de mult, un atât de înalt grad de birocrație. Și în continuare avem aceste aceste calcule făcute pe suprafață, pe metri pătrați, pe metru pătrat agri- agricultorii nu pot să facă niște calcule atât de corecte. Pot să facă calculatoarele, dar nu un agricultor. Trebuie să vedem ce se întâmplă când, ce fel de lucruri pot să intre în calcul, ce nu intră în calcul, când se pierde o parte din teren, să, se nu, mai, să nu se mai ajungă în mod automat la sancțiuni. Așa că la articolul 4, când raportoarea se întâlnește cu raportorii din umbră, gândiți-vă foarte bine, așezați-vă pe cealaltă parte a mesei, unde stau agricultorii și atunci să vedeți cum arată situația, pentru că intervin aici toate aceste detalii importante pentru agricultori. Mi-aș fi dorit în această reformă să vedem mai mult curaj. Știu că Germania e cât de cât mulțumită de ceea ce s-a întâmplat, însă cred că avem nevoie de un nou avânt și e nevoie de implicarea statelor membre să fie foarte atente la nevoile agricultorului. Mulțumesc! Panie panie... Mulțumesc! Domnule Iar, Ați vorbit la fel de mult timp ca și raportorii. Domnul Tarabela, vă rog. Mulțumesc. Poate că eu sunt printre cei care sunt cei mai dezamăgiți de această propunere, pentru că eu fac parte din această Comisie Agricultură de 15 ani și eu cred că agricultura merită mai mult decât această propunere destul de proastă de la Comisie, care practic nu face decât să propună renaționalizarea PAC și avem o politică uh, foarte integrată. Ehm, mă refer la pescuit. Ehm, este o politică mult mai integrată și mult mai europeană decât politica agricolă astăzi. Această raționalizare noi nu putem să o acceptăm. Ehm, Albert Des și cu mine, dintr-o dată suntem aliați naturali. Mă refer la acele presiuni pentru retragerea amendamentelor lui Des presiuni din partea PP-ului. În orice caz, când e vorba de propuneri inteligente, nu trebuie să le respingem din start. Dar contextul general este unul care mă face să cred că nu trebuie să încercăm să îmbunătățim pe aici, pe acolo, ci să respingem. Sper că comisia ta viitoare vine cu ceva mai inteligent. Dar nu comisia este de vină, ci cei 28 de, de, de state membre, cele 28 de state membre care nu sunt în stare să decidă împreună. În primul rând, Uh, agricultura este variabila de ajustare pentru toate acordurile de liber schimb. Totdeauna se acționează această pârghie. Nu mă refer la producție, mă refer la protecție, așa cum canadienii, de pildă, au știut foarte bine să-și promoveze și protejeze uh, sectorul laptelui. Noi ce facem? Facem exact pe dos, nu mai protejăm nimic, nici producția de lapte, nici de carne, nici de nimic. Apoi, uh, Comisia pune accentul pe re-reglementarea uh, piețelor. Nu suntem în stare, de fapt, să facem așa ceva. Uh, asta ar trebui să se întâmple, pentru că agricultorii astăzi nu pot să mai fie plătiți în mod corect. Cursurile la aceste materii agricole au scăzut și la sfecla de zahăr și la lapte și așa mai departe. În momentul în care liberalizezi și nu mai ai cote, prețurile se prăbușesc. Și bineînțeles că sectorul agroalimentar și marile companii din acest domeniu câștigă, restul pierd. Apoi, Comisia propune un mecanism de asigurare a pieței. E o glumă. Asta ar costă foarte mult. Mari bani vor fi făcuți de asiguratori, nu de agricultori, bineînțeles. Iată de ce. Eu voi vota împotrivă și voi respinge aceste propuneri în bloc, pentru că mă gândesc la recuplare. Toată lumea în lume face chestia asta, nu ne teamă de acest demers mă gândesc că acolo unde ajutoarele cuplate există în continuare, din studiul Belgiei și până în Portugalia, este pentru că tocmai ajutoarele cuplate ajută teritoriile mai sărace. E singura posibilitate ca agricultura să ajute într-adevăr zonele mai defavorizate. Exact asta noi vrem să nu mai facem cât privește simplificarea uh, procedurilor, bineînțeles, și asta trebuie făcut, ca omul să știe uh, ce pot să facă, ce să nu facă, pentru ce va fi plătit. Mă refer aici la măsurile de ecologice. Bineînțeles că piețele nu răsplătesc astfel de demersuri, cu excepția producției bio. Restul nu. În orice caz, m-am săturat să îmbunătățim pe aici, pe acolo, în punctele esențiale Eh, ne trebuie o nouă PAC, cu strategie adevărată pentru 10, 15, 20 de ani. Nu o reformă modestă. E nevoie de o gândire pe termen lung, pentru oricum avem comisii care se perind odată la 5 ani și iată, v-am spus de ce eu resping această propunere. Mulți din grupul meu politic nu mă urmează. Este propunerea mea uh, și opțiunea mea personală, după 15 ani în această Comisie Agricultură, m-am săturat și votez împotriva. Nu, mocno pan poșet. Ah, spuneți lucrurilor pe șleau, domnule Tarabela. Pentru că nu avem încă planuri strategice, nu știm cum vor arăta acestea, când vor arăta, cum vor arăta ele sunt în lucru, exact ceea ce face Comisia actualmente, ceea ce fac și statele membre și să sperăm că uh, cele două părți vor da dovadă de înțelepciune și planurile strategice ne vor arăta în sfârșit care sunt obiectivele de urmat și cum se fructifică într-adevăr potențialul uh, fiecărui stat membru în parte. Nu știu ce se întâmplă cu schimburile comerciale cu o țară cum este Canada. Nu știu dacă Comisia a analizat acest aspect pentru că doar de puțin timp a intrat în uh, vigoare acordul respectiv, uh, anumite răspunsuri vor uh, sosi. Nu acum, mai încolo. Doamna Müller. Domnule președinte, vă mulțumesc. Sunt și raportor din umbră la regulamentul privind organizația, organizarea comună a piețelor și vreau să-i mulțumesc colegului Andrieu. Din partea ALDE putem fi de acord cu compromisele care au de-a face cu certificarea și cu indicațiile geografice. Pe acestea le putem sprijini. În rest, celelalte legate de măsurile de intervenție pe piață și elementele care au dus la un sector agricol orientat pe piață în Uniunea Europeană care e afectat. Cu aceste amendamente nu putem să fim de acord și cred că nu vă uimește acest fapt și anume că ALDE are o altfel de linie aici. Și apoi, în numele Colegul meu, Ian Huitem, ar trebui să mai spun următoarele. Dumnealui e raportor la planurile strategice PAC. Pentru noi, bineînțeles, e foarte important ca totul să poată să fie pus în practică. Aceste planuri strategice se poate să fie puse în practică. Dacă ne uităm la ce apărea până acum în fostul greening, acolo trebuiau să fie respectate reguli și fermierii primeau bani, așa arătau lucrurile, iar dar acum putem să constatăm că vechiul greening este transformat acum și este inclus în condiționalitate, așa că trebuie să ne punem următoarea întrebare. Ce se întâmplă atunci cu schemele ecologice? Cum sunt fondurile acolo completate? Cum prin de bunăvoie, vedem că există probleme importante aici. Pentru noi ar fi important ca, în domeniul, ca domeniul condiționalității să arate altfel și acest vechi greening să fie înlocuit cu măsuri mai orientate pe performanță, mai ales în schemele ecologice, astfel încât să ne asigurăm că există într-adevăr o libertate de alegere aici să fie ceva obligatoriu pentru statele membre, dar la liberă alegere pentru fermieri și ne dorim să putem ajuta astfel și fermele mai mici. Și aș mai adăuga încă ceva, cred că agricultura deja are o mare pondere în ceea ce privește schimbările climatice și poate să, con- poate să contribuie acum spre bine. Sunt lucruri pe care le-am constatat, eu am văzut ce se întâmplă. Cu toții suntem responsabili în comun pentru ceea ce se întâmplă. Nu trebuie să continuăm să arătăm cu degetul doar agricultura, însă pe un viitor bun și agricultura trebuie să, fie, să facă parte din el. Mulțumesc! Głos dla mnie. Mulțumim foarte, mulțumim foarte mult. Acum Conform uzanțelor, am venit și mie rândul să, ia, uh, să iau cuvântul. M-aș întoarce la fermele de mici dimensiuni. Vedem că uh, acestea sunt cele mai numeroase. Cifrele arată acest lucru, inclusiv în țara mea. Aceste ferme sunt foarte importante pentru că ele mențin un adevărat model agricol european. În sensul că, de fapt, nimeni nu se opune uh, acestui postulat. E vorba de protejarea peisajelor, de locuri de muncă furnizate în mediul uh, rural și așa mai departe, dar e vorba de ferme care au mari probleme și dificultăți. În primul rând, n-au suficiente venituri pentru a susține uh, familiile, gospodările respective. Deci trebuie neapărat de ajutoare la hectar pentru acest gen de exploatații de mici dimensiuni. Tot vorbim despre aceste lucruri, dar care este realitatea pe teren? De fapt, dorim ca aceste ferme atât de mici să aibă aceleași uh, dificultăți sau aceleași povere administrative ca și acelea care uh, sunt angajate în uh, ecologizare, ele fac deja din start uh, demersuri de tip ecologic. Bun, deci cum să facem să împăcăm și capra și varza? Ce am putea să facem pentru aceste mici ferme? Domnul Hausling. Ich muss immer auf Frau Müller reagieren. Vă mulțumesc, trebuie să reacționez la cele spuse de doamna Müller care spunea că arătăm cu degetul agricultorii. Vorbeam despre climă. Dacă agricultura nu e responsabilă pentru, și nu intervine în tot ceea ce facem pentru schimbările climatice, atunci nu vom putea ajunge la un numitor comun. Pentru că agricultura are mult de-a face. Uitați-vă la statistici, uitați-vă la emisiile de gaze cu efect de seră. Emisiile din agricultură au de-a face cu îngrășămintele utilizate utilizate. Trebuie să găsim o soluție. Da, agricultura e bună pentru mediul înconjurător. Asta ne spune și doamna raportor. Haideți să fim sinceri, lucrurile nu stau așa. Și ne spuneți să rămână totul la nivel benevol. Nu se poate să... La nivel voluntar. Nu se poate să fie așa. Ce fel de povești ne spuneți acum? Agricultorii primesc bani pentru că respectă regulile. Bine. Și atunci ne punem întrebarea, e suficient pentru viitor să primească cineva bani doar pentru că respectă regulile? Nu, de fapt nu. Trebuie să existe niște condiții astfel încât fermierii să facă și mai mult. Sunt de acord și cu cele spuse de domnul Tarabella. Nu vorbim aici despre un nou model și Comisia ne spune că pe viitor noi nu vom mai putea avea atât de multe de spus, ci statele membre și Comisia. Despre asta nici nu discutăm. Am luptat 30 de ani pentru competențe în agricultură și acum ni se spune totul va, va fi făcut de Consiliu și de Comisie. Ni se spune că statele membre au acum această sarcină să facă ceea ce spunem că e o cerință, însă nimeni nu știe ce, cum, de ce. Și nu pot să vă spun decât că dacă mergem în această direcție, apoi statele membre uh, vor fi cele care vor decide și care e nivelul european la care trebuie să se facă lucrurile. Așa ceva nu ne putem permite. La discuțiile pe care le-am avut, am tot spus că până la urmă nu avem nimic de spus în ceea ce privește elementele importante ale reformei. Da, pe toate chestiunile tehnice putem să tot facem tot felul de amendamente, însă nu pe ceea ce e cu adevărat important. E o direcție greșită. Nie wystąpienia już były jednominutowe pierwsze wystąpienie nie były ograniczane. Nu aveți decât un minut, domnule Hausling, la dispoziție. Mai devreme ați vorbit cât ați dorit, însă acum doar un minut, vă rog. Doamna Petir urmează, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor. Mulțumesc doamnei Herans, în primul rând care a încercat să reunească toate opiniile, oricât de divergente, și să le incorporeze în uh, acest document atât de important pentru viitorul uh, PAC. Vreau să vă spun că mă bucur că s-a pus uh, accentul binevenit pe contribuția fermierilor la lupta împotriva schimbărilor climatice și la contribuția lor în acest sens. Subliniam acest lucru. De asemenea, cred că ar trebui să punem accentul de asemenea și pe fermierii mai tineri, pe noile generații, de care avem nevoie. Aș propune ca 45% din buget chiar să meargă către tinerii fermieri și ar trebui să fim mai deschiși la minte când vine vorba de asta. De asemenea, am uh, sugerat să menținem uh, schemele de ajutor pentru femeile din mediul rural, pentru a le încuraja demersurile lor în uh, mediul rural. Deci, s-au făcut deja progrese în acest sens. În sfârșit, din, din Croația și vreau să vă spun că jumătate din bugetul uh, PAC se îndreaptă la acest gen de programe. Sunt țări unde chiar și jumătate din bugetul uh, PAC merge către dezvoltarea rurală. Asta se întâmplă inclusiv în Croația. Deci mă gândesc la aceste permutări între pilonul 2 și 3 în acest sens să se Permite asta pentru o țară ca cum este Croația să se uh, permită deci acest gen de transferuri, ca și între primul și al doilea pilon. Vă mulțumesc. Uh, a trebuit să, să vă opresc, dar uh, vorbeați despre specificul acestor țări în contextul transferurilor de la uh, primul la al doilea pilon, uh, alte transferuri posibile de la al doilea către al treilea pilon. Înțeleg că în contextul actual se preferă transferul de la primul la al doilea pilon, dar dacă sunt țări care făceau uh, și transferau bani de la primul uh, la al doilea pilon în proporție de 25%, făceau, din motive justificate. Asta arată experiența. Deci eu nu zic să nu trebuie să impunem acest gen de uh, cifre. Acestea nu trebuie să fie impuse ca atare, să se țină cont de experiența fiecare, fiecarei țări în parte. Vin într-o țară unde se practică mult transferul între uh, primul și al doilea pilon. Poate 25% e prea mult, dar principiul rămâne în picioare. Acest tip de transfer bugetar ne permite să completăm ce vine de la bugetul național, deci o sumă suplimentară care apare astfel. Iată de ce aș dori să se înțeleagă mai bine specificul fiecarei țări. Domnule, iar aveți un minut. Da, uh, Ich möchte mal erstmal feststellen, dass der Landwirt În primul rând, agricultorul poate să accepte acele programe pe care îi le oferim. Sunt singurele pe care le poate accepta. Așa că sunt de acord cu doamna Müller când spune că nu mai trebuie tot arătați cu degetul agricultorii acest, acest uh, bashing. E nevoie de obiective care să fie foarte clare Agricultura parte a soluției, nu a problemei. Trebuie să ne asigurăm că acest sistem va fi pus în funcțiune. Apoi tot avem dezbateri și președintele nostru a spus foarte clar, există ferme din 10 hectare care sunt importante și există alte ferme care fac parte din colectivități mai mari. și doar dacă și pentru cineva dintr-o fermă mare, doar pentru că își cumpără un SUV, poate primi bani. Nu putem să avem un sistem care să nu țină cont de ceea ce se întâmplă în statele membre. Statele membre trebuie să aibă multă marjă de manevră pentru un sistem echitabil. Și apoi mai impo- sunt importante și zonele protejate.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 concurează direct cu, firme, cu ferme tot așa de mari uh, din Statele Unite sau din alte părți. Dar nu așa stau lucrurile pe piața internă. Pentru ca acestea să-și mențină poziția, trebuie și ele sprijinite. Deci parametrii trebuie cumva calibrați ca atare. Și cred că avem experiențe în acest domeniu. Doamna Neuchel. Es ist sehr interessant, wenn man hört, dass einerseits die E foarte interesant, tot auzim că trebuie să se țină cont mai bine de specificitățile statelor membre și dumneavoastră spuneați acest lucru, domnule președinte, alții spun că trebuie să existe obiective calcul- calculabile. Apoi ce se întâmplă cu, cu aliniatul 87, unde apare, apare schimbarea climatică. 40% din banii ce ajung a venit pentru agricultori sunt pentru protecția mediului. Ce înseamnă de fapt acest lucru? Ce se face cu acești bani? Ne spuneați de achiziționarea unui SUV și așa mai departe, dar se spune că acestea ar trebui, acești bani ar trebui să ajungă pentru protecția climatică, pentru regiunile ultraperiferice. Eu cred că acum lucrurile nu mai pot să stea așa. Acum, în vremuri în care în fiecare vineri oamenii ies în stradă să protesteze și își doresc să fie oprite schimbările climatice, agricultura trebuie să demonstreze acum cât e de bună, de ce e bună. Și calculele care apar la 87, acel paragraf trebuie neapărat, acel aliniat trebuie neapărat să-l respingem și sper că nu va face parte din noul regulament. Este și ochroną klimatu. Da, cu toții ne dorim uh, protecția mediului în fața schimbărilor climatice, dar trebuie oare să, să ne sacrificăm astfel proprii noștri fermieri pe acest altar al uh, schimbărilor climatice și al uh, siguranței alimentare, pentru că ajungem într-o adevărată dezbatere de fond Multe argumente pot fi aduse pro și contra, însă trebuie să ajungem la un echilibru. Trebuie să vedem ce se poate face în favoarea climatului fără a sacrifica interesele agricultorilor ca ei să poată să producă și noi să beneficiem de produse agricole sigure. Nu e vorba de a-i smuți pe unii împotriva altora. Domnul Weitz. Domnule președinte, nu vă înțeleg. Majoritatea locurilor de muncă din Europa sunt oferite de ferme de dimensiuni medii, nu de cele mari. Și fermele mari sunt cele care duc la afectarea biodiversității. Există și excepții, bineînțeles, doar pentru că o firmă e mare nu înseamnă că afectează foarte mult mediul înconjurător. Însă realitatea e că majoritatea marilor ferme nu sunt atât de ajutor când vorbim de protecția mediului și de biodiversitate și de poluare și cât de mult poluează. Să ne gândim la o lăptărie de dimensiuni uh, mici, care nu are cum să facă față la ceea ce se întâmplă pe piață. Pe piața laptelui ei mult mai greu să supraviețuiască decât unei companii mari. Și atunci explicațiile dumneavoastră cetățenilor ce se întâmplă cu faptul că tocmai cei care sunt mai mari și au companii mai mari sunt cei care și acum urmează să primească mai mulți bani. Cum le puteți explica toate aceste lucruri? Și apoi, durabilitatea alimentelor în Europa, cum o vom garanta dacă nu facem nimic împotriva schimbărilor climatice? Cum vom reuși să avem alimente dacă nu mai avem terenuri nepoluate? Toată această viziune e pe termen scurt. Pe termen lung putem să facem ceva doar dacă reușim să combatem schimbările climatice. Dlatego ja za Da, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Iată de ce. Eu sunt pentru anumite tipuri de producție sau creștere de animale la scară redusă pentru ovine și așa mai departe, trebuie să permitem ca animalele să trăiască în condiții cât mai naturale posibil. De aceea trebuie să sprijinim fermele de dimensiuni mici. Nu știu unde ar trebui să uh, ne oprim, însă aș cere următoarei Comisiei Agricultură din următorul Parlament să lanseze studii în legătură cu ce probleme au aceste exploatații de mici dimensiuni față de fermele mult mai mari în ziua de azi. Pentru că eu sunt destul de sigur că astăzi fermele mai mari au uh, utilaje mai bune, uh, stăpânesc mai bine costurile și, în general, uh, fac față schimbărilor climatice mai bine decât celelalte. Și mi-ar plăcea ca uh, Uh, nu știu, noi, Comisia Agricultură și alții, să solicităm aceste analize, aceste rapoarte și studii, să vedem care este impactul real uh, al acestor măsuri asupra funcționării uh, fermelor. Doamna Herans. Mulțumesc foarte mult. Mi s-au adresat mai multe întrebări, s-au formulat mai multe aluzii și vreau să răspund la ceea ce s-a spus dincolo de riscul acesta de renaționalizare, Bun, noastră mă cunoașteți, da? Sunt în Parlament de ceva ani de zile și în comisia aceasta și mereu am apărat caracterul comun al politicii agricole. Și tocmai unul din aspectele asupra cărora s-au concentrat mai întâi amendamentele era tocmai acest lucru și anume să consolidăm partea comună a politicii agricole. Eu cred în mod absolut sincer că s-a reușit acest lucru. Acest document, această idee primordială, inițială, lansată de Comisia Europeană, a fost, uh, uh, a fost absolut uh, luată în considerare. Nu există niciun risc de renaționalizare a PAC. Evident, acum e clar că uh, există anumite amendamente care merg în acest sens și exprimă astfel de îngrijorări, dar să știți că nu le împărtășesc. Eu sunt în Parlament de 17 ani de zile și nu văd niciun fel de risc în acest sens. Și dacă e să respingem a priori acest acord, mie mi se pare că e nedrept, nedrept pentru toată munca pe care am făcut-o noi pentru a îmbunătăți această propunere și cred că vom obține rezultatul scontat. Agricultorii cer două lucruri, da? Cer cer buget și cer niște reguli clare, cât mai repede cu putință cel puțin agricultorii cu care am vorbit eu, care nu sunt doar cei din Spania, ci am discutat și cu sindicate și reprezentanți agrari din Uniunea Europeană în general și cer buget și norme, reguli clare. Și acesta este motivul pentru care cred eu că documentul la care am lucrat împreună cu celelalte grupuri politice este unul care merge în această direcție și avem amendamente de compromis care recuperează cifrele votate de Parlament pentru PAC. Știe cineva dintre dumneavoastră care tocmai la acest lucru și s-a referit la acest aspect. Aceste amendamente uh, de compromis, aceste cifre pe care noi le-am votat și care este poziția noastră a Parlamentului în cadrul noului cadru financiar multianual. Eu cred că e o decizie inteligentă, o decizie curajoasă din partea Comisiei noastre pentru agricultură. Și vom garanta astfel agricultorilor două lucruri. Normativa care să fie clară și bugetul. Indiferent cât de mic sau mare este agricultorul, e clar că el uh, Uh, va fi în măsură, prin munca sa și prin fondurile de care va beneficia, să aibă rezultatele pe care și le dorește. E un fel de antreprenor, da? Foarte bine. Sunt, e adevărat că sunt multe, mulți agricultori care au niște ferme și niște exploatații foarte mici, dar asta nu înseamnă că nu au nevoie de buget și nu au nevoie de reguli. Și nu pot să aștepte la nesfârșit până când Uniunea Europeană și instituțiile europene vor veni cu reguli clare. Au nevoie de ele cât mai repede. V-am spus de asemenea că e nevoie de un echilibru realist. Pe de o parte, parte, trebuie să ținem seama de pozițiile diferitelor grupuri politice, de discrepanțele între statele membre și în acest sens am vrut să dăm dovadă de realism. Să ne uităm la cifre. Doamna Nohel a spus că până, până la urmă oricum nu vom ști exact cum va arăta noua politică. Acum e vorba de o decizie, o decizie politică importantă și vom continua să negociem și astăzi și mâine. Eu sunt dispusă, sunt dispusă pentru că vreau să dau uh, Uh, uh, agricultorilor posibilitatea să beneficieze de un semnal clar, de o politică clară, să știe exact care este părerea noastră și la ce să se aștepte. Și plecând de la acest 60%, care în grupul nostru politic a fost un prag pe care l-am susținut pentru sprijin de bază, pentru durabilitate, uh, și plățile de redistribuire, asta ce înseamnă? Înseamnă că banii aceștia nu sunt așa ad vitam aeternam, nu, ci pentru a respecta o condiționalitate consolidată. Vă amintesc acest lucru. Eforturile agricultorilor vor fi în mod clar accentuate în materie de mediu pentru că li se oferă aceste venituri de bază pentru a ține seama de condiționalitatea consolidată. Cei care, uh, nu s-a spus, va, vor câștiga 30%. Nu, nu, nu, nu, nu. Ca să uh, obțină aceste fonduri, trebuie să îndeplinească criteriile de uh, condiționalitate și, repet încă o dată, consolidată. Se pare că unul dintre noi nu vor să-și dea seama de acest lucru. Eu, Vreau să se sublinieze acest aspect și de altfel e unul din uh, argumentele pe care le mențin. Mi s-a pus întrebarea dacă am ascultat și am văzut aceste manifestații ale tinerilor în favoarea mea înconjurător. M-ați întrebat asta să știți că da, i-am văzut, i-am văzut că mă uit și eu la televizor și citesc ziarele. Și în aceste manifestații, cred eu că da, acestea sunt respectabile, chiar dacă e vorba de o minorie, ecologiștii, bun, au uh, Uh, dreptul să-și exprime punctul de vedere, dar nimeni nu neagă importanța luptei împotriva schimbărilor climatice. Eu una, cel puțin, nu neg acest lucru, dar să îi acuz pe, pe, pe agricultorii europeni de problemele de mediu, mie mi se pare profund nedrept nedrept pentru că agricultura și creșterea animalelor în Europa îndeplinesc normele cele mai stricte din lume în materie de respectare a mediului înconjurător, de protecție a apelor, în ceea ce privește utilizarea nitraților, în ceea ce privește emisiile de CO2, în ceea ce privește utilizarea terenurilor, bunăstarea animalelor. Nu există niciun loc altul în lume în care nivelul să fie atât de ridicat și să se ceară atât de multe și agricultorilor și crescătorilor. Și dacă mai mult decât atât, pe deasupra mai facem și asta și trimitem și și mesajul acesta de condiționalitate consolidată, atunci nu pot să mai împărtășesc ideea că acești agricultori și acești crescători sunt mari vinovați ai schimbărilor climatice. Și nu pot să fiu de acord cu ideea că nu fac eforturi. Ba din potrivă, e vorba de un sector care face eforturi imense pentru a îmbunătăți um, mediul înconjurător. Și mai mult decât atât, luptă împotriva eroziunii solurilor, luptă împotriva uh, uh, mișcărilor de populație, luptă făcând toate aceste eforturi pentru un preț rezonabil. Deci cei sunt responsabili. Noi cu toții trebuie să contribuim la lupta împotriva schimbărilor climatice, toate sectoarele. Agricultura, de asemenea, și face acest lucru și trebuie să recunoaștem aceste eforturi. S-a spus și, nu mai știu cine a spus, colegul Peter iar a spus acest lucru. Asta e, asta e adevărul, așa că respect maxim. Fiecare poate să-și manifeste manifesteze și să spună ce vrea. Uh, mi se pare corect. Știu că și în țara mea s-a manifestat în 2017, în 2018, în 2019. Peste 500.000 de oameni au ieșit în stradă pentru a uh, apăra activitatea agricolă și activitatea de crescători de animale. La noi, cel puțin în Spania. Așa că dacă unii manifestează pentru că uh, au impresia că nu se recunosc eforturile lor și dacă la un moment dat au nevoie de un sprijin, un sprijin public, eu cred că ar fi bine și corect să recunoaștem și asta, nu? Nu trebuie să fim simpliști aici în argumente. Nu trebuie să fim electoraliști, așa că înainte de alegeri. Nu, trebuie să fim rezonabili și să recunoaștem că agricultura face un efort. De asemenea, ați vorbit despre despre uh, plățile cuplate. Da, adevărul este că plățile cuplate, așa cum s-a spus de la bun început, sunt un aspect important pentru sectoarele care au un rol deosebit de important, cum ar fi sectorul vinurilor, o, um, sectorul ovinelor și caprinelor. L-am evocat la bun, încă de la bun început. Trebuie să fim realiști. Acum, cifrele sunt așa cum sunt și trebuie să jonglăm cu ele. Așa că înțeleg îngrijorarea domnului Donta. Și eu am fost un pic îngrijorată, ca și statele membre, acolo unde există un ajutor important în materie de plăți cuplate. Și de asemenea pot să înțeleg și poziția altor state membre care n-au plăți cuplate, cum ar fi Olanda, nu? Țările de jos. Ei n-au niciun fel de interes în acest sens și nu vreau să se uite la capitolele acelea cu cifre importante. Așa că în acele țări în care există anumite sectoare într-o poziție critică, nu trebuie să le ignorăm. Și încă un moment, domnule președinte. Uh, s-a vorbit de asemenea de transferuri către primul pilon. Într-adevăr, există state cum ar fi Slovacia, Croația, Polonia, Ungaria, care au această problemă și trebuie să ținem seama de acest lucru. Am dezbătut deja acest lucru de nenumărate ori în ședințele noastre și cred că există o sensibilitate destul de clară față de acest subiect. Intenția noastră este să găsim o soluție. Și de asemenea, și iată că voi încheia, mi s-a pus întrebarea în ce măsură uh, PAC uh, comparativ cu alte politici ar fi ceva prioritar. Nu, nimeni, nimeni în Parlamentul acesta nu a uh, votat menținerea cifrelor actuale din PAC și dacă prin Brexit se vor pierde bani, atunci statele membre ce vor trebui să facă? Vor trebui să vină cu contribuții sporite la bugetul comunitar. Aceasta este poziția noastră și aceasta este și poziția Parlamentului votată în plen și este poziția pe care noi, cred eu, avem obligația de a o apăra Cam atât, domnule președinte, și mulțumesc pentru răbdare. Tak, czas pani był długi, dlatego że no, pani odpowiadała jako... Ați avut timp îndelung la dispoziție să interveniți ca raportoare pentru acest raport. Domnule Andriu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere dezbaterile noastre, mie mi se pare că nu suntem chiar gata să votăm politica aceasta de reformă PAC. Și, bun, se pare că am picat într-o capcană, dacă îmi permiteți. O capcană întinsă de comisie și anume să ne concentrăm repede pe partea tehnică a reformei ce a fost propusă. Și în mod evident am uitat că încă de la bun început noi eram de acord cu proiectul de reformă care ne-a fost propus de comisie ca atare. Și S-a spus deja acest lucru și e o provocare majoră de viziune strategică în textele propuse. E vorba de o politică publică agricolă, deci noi suntem cei care trebuie să orientăm utilizarea fondurilor publice în așa fel încât să orientăm viitoarea PAC și deci să orientăm modelul agricol pe care ne-l dorim. Și observăm, spre exemplu, pe chestiuni de mediu și a fost evocat acest lucru. Aici nu e ca și cum vrem să învinovățim agricultorii pentru problemele de mediu, însă ceea ce este important este că dacă dăm dovadă de prea mult de realism, peste 30 de ani nu vom mai avea agricultură, nu vom mai avea latura socială, nu vom mai avea creșterea economiei. Asta se va vedea rapid. Deci, clima ne obligă, așa cum a spus adineor Michel Dantin pe bună dreptate, ne obligă să precizăm ce și cum ecoschemele, care sunt măsurile de mediu, ci în domeniul agrar. Sunt măsuri importante, dar deocamdată nu știm nimic și dacă ajungem la vot, mai întâi ar trebui să rezolvăm asta, capacitatea de intervenție în materie de mediu în cadrul PAC. Când vorbim despre asta, nu ne putem imagina că în momentul de față impactul agriculturii în ceea ce privește biodiversitatea e un impact neutru. Nu avem studii în acest sens care dovedesc acest lucru. Ce se întâmplă cu insectele, cu păsările, cu biodiversitatea vegetală, cu sănătatea omenească. Eu cred, domnule președinte, că trebuie să vă gândiți și la asta. Nu putem vorbi de realism când impactul este atât de puternic, e ca și cum agricultura n-ar interveni asupra solului, ca și cum n-ar interveni asupra apei, ca și cum n-am interveni reveni asupra aerului. Noastră ați spus, a, vreți să vorbiți despre micile exploatații și micile ferme. Mă bucur de asta. Mi spuneți că acestea trebuie să fie mult, sunt mult mai uh, virtuoase, sunt mult mai uh, atente față de mediu. Dacă e să votăm măsurile pe care ni, ni s-au propus, uh, e bine, ce vom avea? Vom avea un transfer de ajutoarelor financiare despre marile întreprinderi înspre cele mici. Dar nu asta ni s-a propus. Și poate că asupra acestui punct ar trebui să insistăm. Și apoi, bugetul ne aflăm într-o configurație destul de specială. Avem o comisie care propune un proiect cu un an întârziere, da? Avem un consiliu care ne propune un buget, dar nu acum, ci în octombrie pe undeva sau dacă nu în decembrie 2019. Păi nici asta nu e serios, pentru că atunci când vrem precizii pentru ecoscheme, pentru măsurile de mediu, atunci bugetul e esențial. Când vi se spune că se va face un transfer între primul și al doilea pilon, Păi atunci întrebarea este esențială. Cum, care va fi bugetul? Așa cum a spus doamna Eranț. Bugetul a fost votat deja de Parlament, 1,3% din uh, contribuțiile statelor membre. Asta ar fi un scenariu, dar dacă avem un buget așa cum au propus Comisia, adică 1,0%, uh, e cu totul altceva. Așa că noi trebuie să fim uh, atenți. Bugetul ce ne va fi impus de către statele membre încă o dată la sfârșitul anului va fi un buget mai mic mult mai mic și această scădere va avea un impact asupra bugetului PAC. Deci, dacă e să spunem alegătorilor astăzi că da, bun, bugetul va fi același, atunci am mințit și trebuie să spunem asta în mod foarte clar și răspicat. Și iată și concluziile ajung cum putem să acceptăm o PAC care a fost vândută pe principiul de subsidiaritate, da? Ne-a fost prezentată așa. Deci nu putem vorbi de renaționalizare a politicii agricole comune. Uitați-vă la toate problemele în materie de control. Atunci eu zic că, de fapt, va fi o renaționalizare, pentru că, până la urmă, statele membre vor fi fixa anumite obiective. Așa că trebuie să înțelegem miza. Și, uitându-ne la provocarea aceasta strategică, la viitorul agricultorilor, la felul în care vor fi fie organizate teritoriile, importanța asupra mediului, asupra climei, noi, în mod colectiv, trebuie să înțelegem aceste provocări și să votăm un, o politică agricolă ambițioasă la înălțimea provocărilor. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Danten, vă rog, însă pe scurt. Mulțumesc. Eu să știți că nu mai sunt candidat pentru următoarele alegeri, așa că E mai simplu pentru mine. Cu toții aici în sală înțelegem foarte clar și cunoaștem foarte bine realitatea domeniului agricol ca să nu ne tot aruncăm cu fraze așa în aer. Ce înseamnă o, o exploatație mare, de mari dimensiuni? Poate avem 45 de definiții diferite. Eu sunt francez, da? Și vin dintr-o țară în care media este peste, un pic peste 50 de hectare. Deci o medie mare, o medie ridicată comparativ cu alte țări dar numărul de exploatații care depășește 100 de hectare, până la urmă, se numără așa, pe degetele unor câtorva mâini, nu mai mult. Când mă uit la anumite uh, procente, spre exemplu, producția lactatelor, indiferent de sistem, oricum vom depăși, uh, nu vom depăși un om pentru 50 de vaci sau invers, 50 de vaci la om. Uh, care este forma de societate care se află la baza acestei uh, formule? Înseamnă că e vorba de un capitalist sau e vorba mai degrabă de mai mulți agricultori asociați sub formă de cooperativă? De ce nu vorbim mai întâi de valoare adăugată, de marjă brută, marjă netă de beneficii, ca să putem compara? Eu înțeleg, da, sunt exploatații mici care sunt specializate pe niște circuite reduse și care își rezistă mai bine decât niște exploatații mai mari. În Franța, noi, în masivul central, muntos, avem anumite exploatații care nu pot să facă decât creștere de animale pe niște uh, pășuni nu prea bune. Deci fac, de fapt, creștere de animale pentru carne. Și acestea au cele, uh, mai, un număr mare de hectare, dar cu venituri foarte mici. Cu Erica Andreu discutăm mereu despre alte tipuri de exploatații. Noi avem în Franța uh, uh un venit de 350 de euro. Mă înțeleg, înțeleg că pentru pe hectar. Înțeleg că pentru anumite țări asta e o sumă mare, dar în Franța, dacă e să ai un salariat, uh, trebuie să-l plătești cel puțin 1100 de euro pe lună. Deci cel care câștigă 350 de euro pe lună, indiferent de structura exploatației sale, până la urmă primește doar o treime din salariul minim impus pentru a plăti dacă vrei să ai un salariat. Așa că haideți să relativizăm un pic lucrurile. E nevoie de un venit decent pentru agricultori, indiferent de sistem și de dimensiunea exploatației. Și dacă, bun, până la urmă, cineva primește multe uh, ajutoare, fiscalitatea intervine. Ea este cea care trebuie în țările noastre să aducă acea echitate socială necesară între diferiți actori în societate. Așa că dacă noi vrem ca sistemele noastre să evolueze, trebuie să luptăm, să găsim modele și exploatații care ne permit să avem plus valoare per hectar, care să ne permită să avem uh, o sporire a marjei brute, dar să nu ne batem pe suprafețe. Dragi colegi, distrăm lumea cu chestia asta. Bun, ne aruncăm cifre și fraze, nu? Domnul Oazău, mulțumesc, domnule președinte. Bun, întrebarea era un pic asemănătoare cu cea a domnului Dontan. Vreau doar să întreb orat, pe orator ce înseamnă o mică exploatație și ce înseamnă o mare exploatație. O fermă mică, o fermă mare. Dacă ne gândim în, uh, în regiunea mea, în Franța, 200 de hectare de cereale e ceva mediu. Dar uh, pe suprafața aceea, în SUA, ar fi o fermă foarte, foarte mică. Așa că nu vreau să revin la ce spunea domnul Donta când vorbea de marjă brută, marjă netă de profit. Eu, el, el avea dreptate. Astăzi trebuie să discutăm și despre cooperative care ne propun la sfârșitul lui uh, august, după recoltare, 150 de euro per tonă. Ca să produci o tonă de grâu cu toate cheltuielile mă costă 170 de euro. 170 de euro tona minus 150, asta înseamnă ajung la minus 20 de euro. Adaug uh, ajutoarele, 18 euro. Deci până la urmă tot rămân cu o pierdere, 2 euro per tonă. Ori 8-9 tone ai un deficit. Asta e situația actuală pentru agricultorii care fac cereale în uh, Franța, dar și cei care sunt în domeniul lactatelor și cei care fac carne. Eu vreau să știu, viitoarea PAC, ce ne va oferi? Și când se spune că, da, marile exploatații sunt uh, beneficiare și au marje mai bune, dar până la urmă asta nu înseamnă nimic. Uh, cei care au cereale astăzi merg direct cu capul în zid și sunt mulți în Franța care se află într-o astfel de situație. Oamenii se află în deficit astăzi, nu mai fac profit, sunt deficitari. Și e clar că se află într-o situație extrem de gravă și uh, fără ieșire. Flanagan. Domnul Flanagan. Vă mulțumesc din nou, i-am auzit pe antevorbitori, spun că doresc să evităm o situație în care să nu mai existe exploatații mici, să fie preluate de cele mari și așa mai departe. Aud acest fapt din partea fiecărui, fiecărui grup politic. Să ajungem la o majoritate, cine e pentru echitate în plăți, ei bine, se pare că nu ne apropiem de o asemenea majoritate. Ni se tot spune că da, trebuie să facem un studiu dacă dorim să stabilim ce e, dacă o exploatație mică e mai bună decât una mare. Însă nu trebuie să avem un studiu care să ne spună că trebuie să existe o echitate în sprijin și că la ce, cum se întâmplă acum, cei mici sunt dezavantajați. Avem convergență în 19 țări în ceea ce privește plățile funcționează? această întrebare? A avut un impact negativ asupra oamenilor? A avut un impact pozitiv asupra celor fermieri care au reușit până la urmă să se bucure de un tratament egal? Sunt pur și simplu curios. Oare ar putea Comisia Europeană, reprezentantul Comisiei, să ne răspundă la această întrebare? Dacă răspunsul este da, lucrurile merg bine în aceste state pentru că există convergență de plină, atunci ne puteți explica care e reacționamentul ca până în 2020 26 să existe o inechitate în sistem și o persoană să ia doar trei sferturi din ce a vecinul. Care e reționamentul din spate? E ceva în acele 19 state, cum ar fi Germania, ceva care a arătat că vine un dezastru în toată agricultura, dacă mergem pentru 100%, unde este logica pentru 75%? Pentru că dacă am merge într-o cameră cu 100 de fermieri, să ne gândim la 100 de fermieri de oriunde din Uniunea Europeană, să vorbim cu ei, nu cred că vom a, a găsi o majoritate care să spună care e dezavantajul aici unul față de celălalt. Așa că eu mă întreb cu cine vorbesc europarlamentari, cu cine vorbește comisia dintre fermieri, dacă cred că inechitate în subiect e o idee bună. Mai ales că știm că funcționează în stat în, în care există convergență de 100%. Vă mulțumim! Am reușit să încheiem acum runda discuțiilor, așa că are cuvântul acum comisia 10 minute, poate că e cam puțin. Îl avem pe domnul director general și reprezentanții acestuia. Vă putem, bineînțeles, oferi mai mult timp la dispoziție, astfel încât să puteți într-adevăr să răspundeți la întrebări, așa că nu vom fi foarte atenți cu timpul pentru dumneavoastră. Puteți hotărâ cine începe. Aveți cuvântul. Thank you very much. I will speak uh, first uh, and I will refer to Mulțumesc, voi interveni eu primul, voi vorbi despre regulamentul privind planurile strategice, apoi colegul meu poate completa ceea ce mai rămâne și va, va spune câte ceva despre regulamentul orizontal și organizarea comună a piețelor. În primul rând, mulțumesc Parlamentului pentru această ocazie de a vă vorbi astăzi și vreau să le mulțumesc și raportorilor, raportorilor din umbră, pot să-mi dau seama că sarcina lor a fost una plină de provocări, să încerce să readucă la oaltă 5.000 de amendamente în 123 de amendamente de compromis. Nu e ușor, mai ales dacă am auzit, după ce am ascultat părerile exprimate în această comisie. E adevărat că uh, am văzut toate amendamentele care au fost propuse de diferitele comisii, toată lista cu amendamentele, însă nu am putut încă să analizăm amendamentele de compromis, așa că nu putem să avem o părere stabilă pe ele. Sperăm că Parlamentul ni le va transmite cât de curând aceste amendamente de compromis, odată ce ele vor fi disponibile. Sperăm că sprijinul pe care vi l-am acordat la diferite niveluri a reușit să aducă clarificări și că am reușit să vă răspundem la solicitările de clarificare, explicații. Sperăm că am reușit să vă ajutăm în acest proces și vă stăm la dispoziție în continuare să vă sprijinim pe parcursul procesului. Comisia își dorește foarte mult să primească mandate din partea celor doi colegiuitori și să trecem în următoarea etapă și anume trialogul. Trebuie să ne îndreptăm spre un final, trebuie să le oferim o perspectivă fermierilor și să nu avem o lacună între politica actuală și cea viitoare agricolă. Așa că colaborăm cu Parlamentul, Consiliu, cred că lucrăm mai îndeaproape cu Consiliul pentru că avem mai multe posibilități în cadrul Consiliului de a-i însoți pe aceștia. Tocmai venim de, al, de la al doilea Consiliu Ministerial. Astăzi s-a, s-a desfășurat acest acesta. Am ascultat dezbaterea de astăzi de aici și așa că eu m-aș concentra pe patru subiecte principale pe care le-ați atins și voi încerca să răspund și la o serie din întrebări. În primul rând, voi face trimitere la propunerea Comisiei în care există o distribuție echitabilă a sprijinului public. E un lucru care a tot uh, reieșit din discuție. Și vreau să răspund și la întrebarea președintelui. Da, într-adevăr, aceasta e realitatea. 80% din sprijinul direct din PAC merge la 20% dintre beneficiarii PAC. E o realitate care vine din structura terenurilor în Europa. Acești 20% dintre fermieri gestionează 80% din terenul agricol utilizat. Sprijinul direct e legat de suprafață, de teren. Și atunci e adevărat că aceste fonduri, în aceste procente, ajung la aceștia. Tocmai de aceea Comisia a propus acum o alocare mai bună, mai echitabilă a fondurilor. Am propus-o prin cele două elemente care au fost discutate foarte mult aici, prin plafonare, o reducere și plafonare și apoi redistribuția plăților. Însă acestea nu sunt singurele elemente pentru o distribuire echitabilă, ci ne dorim să folosim și o altă definiție a fermierilor, sharing farmers, o definiție care cred că e și ea foarte dezbătută ne dorim să excludem de la sprijin acele companii care nu au ca principală activitate agricultura. M-aș axa pe alte aspecte acum care sunt legate de acest înalt grad de ambiție pentru mediu și climă e de fapt unul dintre elementele centrale ale propunerii. Nu există nicio justificare pentru o propunere care să reducă ambițiile noastre în termen de climă. Adevărul e că nu avem altă alternativă decât să avem acest nivel crescut de ambiție. Ați discutat despre tinerii care demonstrează în fiecare zi pentru climă și mediu. Am propus mai multe elemente în textul nostru și aș dori să menționez faptul că nu doar am fixat o cheltuială de 40 ca obiectiv. Înțeleg că e puțin neclar. Clarificarea vine în articolul 87. Aceasta e o metodă care este sprijinită la nivel internațional. Rio Marcas, metoda Rio Marcas, putem calcula această contribuție. Așa că e o metodă cunoscută și recunoscută. Și mai avem și cei 30% din fondul de dezvoltare rurală. Am exclus de acolo zonele cu constrângeri naturale. În perioada actuală, sub programele de dezvoltare rurală, ne apropiem foarte mult de 60% din programele de sub fondul de dezvoltare rurală, în care sunt incluse și aceste domenii cu constrângeri naturale. Așa că să mergem spre 20%, să excludem acele zone, nu credem că va presupune niciun fel de problemă pentru statele membre să, să asigure acest nivel de cheltuială. Însă ambiția crescută nu reiese doar din aceste obiective, ci din elementele principale din noua arhitectură ecologică. Există acea condiționalitate. Prin lege toată lumea trebuie să respecte acele aspecte. Ecoschemele, dacă și sub primul pilon și sub al doilea pilon, le-am propus sub primul pilon pentru că există diferențe importante pentru măsuri, asemenea măsuri în al doilea pilon. În primul rând vorbim de ceva anual, 100% finanțat din bugetul european. Fermierii au posibilitatea să aibă o perioadă de de testare și pot să vină ca ceva peste condiționalitate. Deci am plătit pentru o ambiție crescută. Sunt elemente cu diferențe foarte mari față de măsurile pentru climă și mediu, care sunt și ele voluntare, multianuale și cofinanțate. V-aș mai spune câte ceva și despre noul model de livrare și poate și colegii mei vor interveni aici. Aș face o trimitere la articolul 121 care a fost menționat în discuție. Articolul 121, raportul anual de performanță. E un element cheie pe care îl avem la îndemână și Comisia și statele membre pentru a monitoriza direcția în care ne îndreptăm. În primul rând, există aici un dublu scop, să garantăm gestionarea bugetară și descărcarea bugetară și să garantăm performanța, să monitorizăm analizăm performanța. Acest element e unul important, integrat în planurile strategice PAG și considerăm că aici trebuie să se regăsească elementul și trebuie să servească obiectivelui pentru care a fost gândit. Bineînțeles că au fost discuții și la Parlament și în Consiliu în legătură cu domeniul de aplicare, cu dată. Noi considerăm că e un instrument atât de important pentru performanță, pentru această politică, încât trebuie să fim foarte precauți și să menținem acest element important care ne dă garanția că ajungem la rezultate. Aș mai menționa puncte menționate de domnul Tarabela. În primul rând, în ceea ce privește sprijinul cuplat. Cred că Comisia știe cât de important este acest tip de sprijin în Europa. Îl avem, îl propunem pentru viitoarea perioadă, dar recomandăm și un factor de. dar ținem cont și de efecte de distorsionare pe care le-ar putea avea acest tip de plăți. De aceea măsurăm foarte bine volumul și timpul în politică pentru cuplare. Știu că există discuții legate de domeniul de aplicare, de nivel, însă trebuie să recunoaștem faptul că s-ar putea să existe tulburări pe piața internă. Un alt element are de-a face cu gestiunea riscului. Nu sprijinim asigurările aici. Da, asigurările sunt un element din uh, gestionarea riscului, însă mai avem și stabilizarea venitului și mai avem și alte forme de sprijin reciproc pentru fermieri care nu ar duce banii PAC spre companiile de asigurări. Pot să fie strânși de fermieri și utilizați când e nevoie. Cât despre CETA și efectul CETA, colegii mi-au spus că statisticile comerciale ne arată o creștere a exporturilor europene spre piața canadiană. Nu vreau să spun mai multe, aș putea să vă spun foarte multe pe multe alte elemente, dar mă voi opri aici și vreau să vă asigur că noi vă stăm la dispoziție să colaborăm, să clarificăm orice fel de elemente, să vă explicăm propunerea comisiei și sperăm că astfel vom reuși să obținem un mandat care să ne ajute să înaintăm cu procesul. Vă mulțumesc foarte mult! Much, uh, we'll try to be as brief as, as possible. Uh, as my colleague has already hinted at. Mulțumesc. Ne aflăm într-o etapă în care Parlamentul în... se pune de acord asupra unei propuneri și evident că este dreptul Parlamentului să modifice propunerea Comisiei. Poate face ce dorește, însă aș dori să subliniez doar anumite consecințe care ar decurge din aceste propuneri, așa cum au fost ele formulate acum. Pentru că, da, s-a spus încă de la început că uh, trebuie să fim atenți la toată munca de pregătire și la toată experiența noastră din domeniu. Acum, ca să încep cu regulamentul uh, Organizației Comune de Piață. E vorba de o propunere pe care am făcut-o ca și parte a unei politici, a unei strategii de piață de termen, pe termen lung hotărâtă de legiuitori, care începuse deja în 2003, atunci când uh, am vrut să reorganizăm anumite instrumente de control, cum erau cotele atunci, care au continuat în timp până la decizia de a aboli definitiv schemele și cotele în domeniul lactatelor sau alte scheme asemănătoare și elementele de control aferente. Deci, e vorba de o strategie pe termen lung, hotărâtă de legiuitor, și noi am avut impresia că în propunerea aceasta făcută de comisie era nevoie de un avânt nou, 2018-2019. Uitați-vă la toate situațiile de criză la care a trebuit să facem față, toate situațiile în care uh, a existat un mediu din ce în ce mai complicat în agricultura europeană, cu exporturi și rate de export sporite. S-a spus deja, CETA e un exemplu în acest sens. Uitați-vă și la Japonia. Există noi, nou potențial pentru exporturile europene către aceste noi piețe. Și iar ceea ce am propus noi era ceva care mai întâi a fost hotărât în regulamentul Omnibus și apoi ă, asta ne permite să facem adaptările necesare în așa fel încât să simplificăm politicile și să fie mai armonizate, mai aliniate. Plecând de la acest context, evident, Comisia a avut și are în continuare îngrijorări față de anumite aspecte care au fost evocate astăzi și, din câte știm noi, ă, acestea în continuare apar și în amendamentele de compromis pentru că par să se îndepărteze um, de aceste politici orientate pe piață care au fost uh, ilustrate de plățile cuplate ca și instrument care oferea fermierului posibilitatea să hotărască ce face cu potențialul sau agricol și nu să le dăm în, uh, ajutoare pentru a face cu tare sau cu tare, fără să știm dacă e într-adevăr soluția potrivită. Deci, iată, este, sunt câteva idei în acest domeniu. Avem, spre exemplu, în domeniul vineri, vinurilor, o prelungire a sistemului de drepturi la plantații care există în momentul de față și care se îndepărtează oarecum de reforma domeniului viticol din 2013. S-a spus că sistemul trebuie să fie revizuit în 2023, să se facă un studiu atunci. Mai sunt și alte aspecte și intervenții care uh, extind sfera de aplicare Și apoi există și alte aspecte legate de mecanismul de avertizare timpurie, care ar permite unor noi instrumente de intervenție la nivel de piață și de prețuri. Apoi s-a vorbit de asemenea și de organizațiile interbranșe, intersectoare, care ne va permite să avem o organizare un pic verticală. Acum, aceste sisteme verticale sunt cele mai periculoase pe care le-am putea imagina o, o um, scheme de reducere a volumului și așa mai departe. Sincer, e o politică sau o direcție în care ne putem îndrepta, o putem dori, dar în același timp nu se aliniază cu ceea ce avem în momentul de față, care e, sunt într-adevăr sisteme și scheme orientate pe piață. Acum întrebarea este, nu cumva vom avea o politică cu două aripi, aripi care se intră în concurență una cu alta? Uh, Uh, încercăm să ghidăm fermierii înspre activități care să fie mai concurențiale pe piață și în același timp, pe de altă parte, să le oferim ceva care este foarte protejat și să le dăm niște stimulente de care poate uh, nu corespund cu ceea ce cere piața. Iată, e o alegere la care trebuie să fim atenți, pentru că asta s-ar putea să aibă influență asupra uh, a ceea ce vom alege să producem pe viitor. Apoi, un al doilea regulament, cel la care mă ocup eu în cadrul comisiei, e vorba de regulamentul orizontal. E unul dintre acela, din acele regulamente legate de noul model, orientat în mod diferit și anume o retragere progresivă a Uniunii Europene în felul în care se fixează noile reguli de piață. Înțeleg ce a spus domnul Andriu și anume că Parlamentul s-ar putea să fi căzut într-o capcană pregătită de Parlament. Acum vă întreb de ce e o capcană? Când Comisia propune ceva și se bazează pe concluzii clare desprinse din sistemul actual, din nou și din nou suntem criticați din nou în fiecare an în acest comitet în această comisie, de multe ori ni s-a reproșat că avem ceva prea complex, că nu avem rezultate de mediu, că supunem statele membre unor presiuni uh, financiare și uh, rectificări financiare prea nevoioase. Și atunci de, ni s-a cerut să venim cu stimulente în așa fel încât să avem în fond același mecanism, ori noi știm că dacă propui același lucru a doua oară, oricum nu o să primești rezultate diferite, o să, prim, o să ai exact aceleași rezultate ca și până în prezent. Așa că eu nu cred că e vorba de o capcană, e pur și simplu de o alternativă, o ofertă nouă cu scopul de a avea rezultate noi și am tot încercat să vi-l tot explicăm de atâtea ori pentru că e vorba de flexibilitate sporită, simplificare sporită, o punere în comun a unor sisteme de monitorizare, de planificare, de programare din partea Comisiei. Acestea sunt rezultatele scotate și dați-mi voi acum să răspund pe scurt la câteva din aspectele care au fost evocate de domnul, doamna Müller și alți colegi. În acest regulament orizontal, noi uh, am propus mai întâi o structură de guvernanță cu anumite entități de certificare, de uh, autorizare, și doamna Müller spunea că, bun, e un fel de autoevaluare din partea uh, entităților de certificare. Dar să știți că acestea nu sunt autoevaluate de statele membre, ci sunt independente, entități independente care ar trebui, în fond, la nivel național, să auditeze acele funcții care până în trecut erau realizate de comisie, acele misiuni și atunci asta va permite Comisiei să se bizuie pe munca depusă de aceste organisme de certificare, în așa fel încât să avem un lanț de auditare unic. Deci noi să ne bizuim pe munca făcută de nivelul inferior. Iar ceea ce se întâmplă uh, în momentul de față este că, bun, Curtea de Conturi uh, uh, a reproșat faptul că de multe ori ne vizuim prea mult de munca realizată de comisie, ceea ce nu e rău, pentru că, bun, comisia, comisia își face munca. Dar noi vrem să continuăm în acest nou model, să avem un lanț unic de auditare, ceea ce înseamnă că fiecare verigă îndeplinește și verifică, face controle pentru uh, etajele inferioare. Dar până la urmă, uh, atâtea controle sporite reprezintă birocrație și povară suplimentară pentru toată lumea. Acum, noi, Comisia, am ajuns la concluzia că dacă uh, un, uh, o entitate de certificare își face munca cum trebuie, atunci nu mai e nevoie să mai audităm și să mai uh, verificăm munca deja făcută. Vrem să protejăm banii contribuabililor. Asta este scopul nostru. Scopul este unul bun. Dar, încă o dată, haideți să nu ne întoarcem într-o situație de status quo când Comisia reverifica verificarea deja făcută la nivel național the, uh, the statement that basically there would be a yes to... Da, principiul performanței. Faptul că acceptați acest principiu ne dă asigurări, ne liniștește. Asta în conjuncție cu articolele 121 și 138 și 52. Este important să se mențină propunerile actuale uh, și este exact ceea ce a trecut și la Consiliu, la articolul 35. Chestiunea conformității este legată, practic, de relația pe care o au uh, statele membre cu Uniunea Europeană și, mai departe, cu ce impact are asta asupra beneficiarilor și a poverilor administrative de pe umerii lor. Este clar că e nevoie de mult mai multe detalii, de interpretare, de orientare, iar controlele, dacă sunt mult mai stringente, toate se adună deasupra capului fermierilor. Ei trebuie să se conformeze. Domnul Iar s-a referit la măsuri foarte stricte legate de măsurare. În Germania, Uh, controlul și auditul, presiunea pe care acestea o reprezintă, uh, înseamnă că multe state membre se uh, orientează către aceste măsurători foarte stricte, până la metru părat, pătrat. Asta ar trebui să se schimbe în viitor. Măsurile pe care noi le dorim înseamnă tocmai că statele membre nu vor mai fi așa de stricți față, stricte față de statele membre, mă scuzați, față de beneficiari. Și statele vor putea tocmai să facă propriile lor uh, inspecții și reguli legate de controle. Este tipul de simplificare pe care uh, îl propunem noi. Tocmai și performanța este foarte importantă aici, un aspect foarte important și vreau să reiterez faptul că nicăieri în uh, propunere se spune că performanța se aplică beneficiarilor individuali. Unii nu știu, au înțeles acest lucru, nu știu dacă este cazul comisiei dumneavoastră, dar vreau să repet încă o dată că indicatorii și așa mai departe nu se aplică uh, beneficiarilor finali, ci numai în relația dintre Comisie și statele membre. În concluzie, Aș spune câte ceva în legătură cu acea criză din agricultură, nu știu cum aș numi-o. Mă refer la criza agricolă și alimentară și relația cu propunerea noastră actuală a Comisiei. Tocmai o astfel de lărgire a spectrului ne-ar permite o flexibilizare a sistemului și a ceea ce putem uh, obține. Deci ar fi un rezultat foarte bun. În sfârșit, m-aș întoarce pe scurt la ceva ce a spus colegul meu și mă refer încă o dată la acele 80-20. Din această fracție, nu puteți să înțelegeți nimic. Pentru că situația e foarte diferită de la o țară la alta. Una e Slovacia, alta este Austria. Între cei 80%, în interiorul acestui procentaj, veți găsi de asemenea situații cât se poate de disparate. Și sunt lucruri pe care vi le spun așa, din statisticile pe care le-am primit. Astăzi eh, pot să vă spun că Franța primește uh, practic 80% din sume și le dirigează către fermele uh, de dimensiuni uh, familiale. familiale. Dar ce înseamnă asta dacă măsuri, măsori numărul de hectare într-o țară? Poate să însemne asta o fermă mare, în alta, din potrivă o fermă foarte mică. 22% din bani merge la 1,8% din totalul de ferme. Deci 22% din bani merge la 1,8% din uh, ferme. Multe dintre acestea sunt uh, mult mai mari decât 500 de hectare. Mă scuzați, nu sunt cele mult mai mari de 500 de hectare. Multă lume crede că foarte puține ferme uh, foarte mari primesc toți banii. Nu, marea majoritate sunt ferme de, în jur de 500 de hectare, nu mult mai mult de 500 de hectare. Ei, și aproximativ 6% din bani merg către ferme nu mai mari ca dimensiuni de 5 hectare. Și asta se întâmplă în Uniunea Europeană, dar, bineînțeles, în anumite state membre, 5 hectare nici nu înseamnă că ai o fermă. Pe când dacă te duci în uh, Cipru sau în Malta, uh, vorbim despre ferme perfect uh, viabile. Deci, ce înseamnă această cifră de 6%? Ea poate să uh, însemne ceva uh, diferit când vorbim despre acea proporție între 80 și 20%. Cu toate cifrele spun de fiecare dată altă poveste. Domnul Flanagan vorbea despre acea convergență internă, acel principiu care de fapt se aplică într-o serie de state membre deja uh, și asta se observă când vine vorba de acordarea plăților în mod istoric, ce înseamnă convergența internă? Înseamnă că se reechilibrează între sectoare, mai ales în uh, favoarea pășunilor și mai înseamnă că se face ceva mai mult și mai bine pentru fermele mai mici. Există state membre unde există practic uh, solicitări și posibilități de, de plată de mii de euro în comparație cu alte situații. Deci, încă o dată, vreau să lansez un apel. Nu toate aceste cifre ne spun o poveste uh, uniformă. Așa cum a spus domnul Dumitru, suntem gata să vă dăm uh, toată consilierea tehnică și tot sprijinul de care aveți nevoie. Încercăm să vă ajutăm cât mai bine și mai mult, astfel încât comisia uh, dumneavoastră să poată să-și definitiveze cât mai curând posibil uh, poziția asupra, asupra reformei PAC și discuțiile sunt extrem de utile și când vine vorba de CFM, pentru că e foarte important ca statele membre și Uh, să se pună de acord uh, asupra uh, împărțirii banilor, dar asta nu o pot face dacă legiuitorul, Parlamentul, nu își definește prioritățile. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Am terminat cu lista noastră de, de vorbitori. Toată lumea s-a exprimat, așadar. și putem să spunem că practic a fost cam ultimul dialog uh, de acest uh, gen. Vorbim despre orientările principale ale reformei PAC, am vorbit despre amendamentele concrete depuse, despre diferitele propuneri care au fost făcute și iată, e vorba de trei uh, ra- rapoarte care uh, sunt o reacție directă a propunerilor Comisiei Executive în legătură cu reforma PAC în următorii ani. Ar fi foarte bine să, să, să ajungem la un compromis, dar timpul este extrem de scurt. În orice caz, dacă este să alegem între a nu vota sau vota împotrivă și ceva de compromis, cred că mai bine să facem un compromis, să facem niște concesii. Ar fi mult mai bine așa decât dacă am merge pur și simplu la vot, ar fi o soluție mult mai radicală. Întotdeauna am cooperat bine, zic eu. Nu putem să spunem că unii au dreptate pe când alții greșesc. Nu. Cred că adevărul este undeva la mijloc și mi-ar place tare mult să ajungem împreună la o soluție de compromis. Și am tot discutat despre asta de-a lungul timpului și dacă am fi avut încă și mai mult timp la dispoziție, tot nu am fi ajuns la un acord complet. În concluzie, vreau să vă încurajez încă o dată să alegeți această cale a concesiilor, a compromisului. Mulțumesc celor care au contribuit la discuție. Mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră. Mai sunt multe de făcut, vor exista și voturi și vor trebui și soluții concrete găsiți, găsite. Mulțumesc pentru toți cei care au uh, luat parte la discuție sau care au lucrat pe aceste dosare. Încă o dată, sper că vom găsi o cale de compromis. Acum trecem la punctul 4. E vorba de acordul internațional 2015 în legătură cu uleiul de măsline și măslinele de consum, de masă. O să votăm Colegul Iahovici este raportorul nostru pentru aviz, însă nu e în sală, nu-l văd. E vorba de un acord internațional care privește uleiul de măsline și măslinele de masă. E vorba de un vot simplu, da sau nu, practic o recomandare pentru încheierea acestui acord de către Consiliu. Această inițiativă a fost lansată în noiembrie anul trecut. Vă rog să faceți niște când părăsiți sala. Uh, avut existat niște probleme la Consiliu în acest sens. Uh, mă refer la începutul acestei povești în noiembrie 2017. Noi ne-am dat acordul care ni s-a cerut și am cerut apoi ca acest acord să fie reconfirmat. În sfârșit, astăzi are loc Consiliul Agricultură și Pescuit. Punctul respectiv este exact pe ordinea sa de zi, iar Comisia INTA, comisia vizată pe fond, va vota pe 2 aprilie. Uh, iar domnul Iacovșici are un aviz din partea noastră și dorim să votăm acest, uh, acest acord. Dânsul nu e sală, însă cred că putem să trecem la vot. Vot electronic cu apel nominal. Dacă toată lumea este gata, Sper că ați votat. Totul e în regulă? Bun. Puteți să votați acum, pentru că am deschis uh, votul. Deci e vorba de avizul uh, din partea colegului Iacovcici. Wszyscy zagłosowali? Tak, rozumiem, że... Toată lumea a votat. Foarte bine. Atunci pot să închid votul. Felicităm uh, raportorul așadar. Bun. Probabil că va fi foarte greu să avem un astfel de rezultat când vom vota reforma PAC. Deci, încă o dată, felicitări uh, domnului raportor. Transmiteți aceste felicitări și acum permiteți-mi să trecem la următorul punct de ordine de zi. E vorba de o dezbatere cu ușile închise. Vom face o scurtă pauză de un minut, astfel încât persoanele care nu pot rămâne în sală să aibă posibilitatea